Okay, dear colleagues. Stimați colegi, bună ziua, haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Se adoptă, mulțumesc, și să aprobă și procesele verbale ale reuniilor anterioare din 26 mai și 15-16 iulie. Se află uh, în ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. O observație, respectiv corectură din partea mea, care probabil nu a fost uh, notată. E vorba de procesul verbal al reuniunii din 26 mai, este vorba de punctul 5 la voturi, măsuri structurale cu privire la creșterea uh, fiabilității instituțiilor bancare în Uniunea Bancară. Aici a figurat un rezultat de 29 voturi pe, pentru, 3 împotrivă, nicio abținere și doamna Piticainen a indicat uh, secretariatului că aparatul dânsei de vot nu a funcționat și, și um, dânsa a votat cu da, fiind vorba de acum de 30 la 3, nu schimbă cu nimic uh, vota, uh, rezultatul final dar uh, în măsura în care este posibil, aș dori să se opereze această corecție. Până la urmă, în plen avem aceleași reguli. Uh. What? Yeah, yeah, no, I, I can, unless you have to tell me something. Dacă nu aveți să-mi spuneți altceva, e în regulă. Am primit o scrisoare de la doamna Kainen și am luat notă de conținutul ei și putem face trimitere în procesul verbal. Evident, rezultatul votului nu se poate schimba și nu se schimbă în felul acesta. Cred că, din câte am înțeles eu, votul a fost înregistrat, votul doamnei Pietikainen. Poate că a fost o greșeală tehnică, dar votul se pare că a fost înregistrat fiind vot electronic iar în cifra noastră am inclus și acest vot. Deci nu putem să facem acum o anchetă apropo de acest vot. Sigur, voi verifica, am luăm notă de această scrisoare și în procesul verbal vom include o trimitere la această situație. Dar trebuie să fim prudenți în ce privește schimbarea rezultatului votului, pentru că oricum nu se schimbă în esență. Este o chestiune tehnică, e o chestiune juridică, nu pot să vă răspund aici. Trebuie să mă consult și o să reținem deocamdată aprobarea acestui proces verbal și vom face lucrul acesta după ce ne consultăm cu Serviciul Parlamentului privind procedura obișnuită în aceste con- condiții. Eliza, da, a fost exact pe această chestiune am fost de față la vot și nu mi-aduc aminte niciun fel de anunț anterior. Așa cum facem de obicei și spunem că nu funcționează mașina de vot și nici un fel de declarație finală. Deci susțin ceea ce spuneți dumneavoastră, că ați primit această scrisoare, dar că nu se schimbă ce s-a anunțat public la reuniunea respectivă, pentru că astfel începem să folosim diverse criterii de la reuniune la reuniune. Bun, deci haideți să urmăm calea corectă, spune președintele, și apoi o să revenim la această chestiune. Bun, deci deocamdată nu aprobăm procesul ăsta verbal, o vom face la reuniunea viitoare sau poate mâine, dacă reușim să rezolvăm chestiunea. Și acum, înainte de a trece la punctul, punctele 3, 4 și 5 din ordinea de zi, trebuie să le spun colegilor să-i anunț că anunțul va veni ceva mai târziu, că s-a făcut o cerere și că la hotărârea coordonatorilor vom modifica ușor procedura în ceea ce privește timpul alocat. Vom trece la un sistem automat de a lua microfonul vorbitorului după timpul alocat. O să vedem cum funcționează. Voi începe prin a face acest lucru acum. Vreau să vă previn, stimați colegi, că așa vom proceda. Închidem automat uh, microfonul după 5 minute în cazul acesta al audierilor. Coordonatorii de asemenea au cerut să începem mm, reuniunea după un maximum de 5 minute, deci vă rog coordonatorii să puneți în aplicare această hotărâre, să vă rugați colegii să vină la timp pentru că altfel o să încep reuniunea fără colegii prezenți și nu prea e în regulă. Bun. Deci trecem acum la punctele 3, 4 și 5 din ordinea de zi. un tot este audierea celor trei președinți ale celor trei autorități europene de supraveghere după cum știți, această audiere este în conformitate cu articolul 15.1 din regulament. Nu este pur și simplu doar o obligație fizic, uh, juridică, ci este o plăcere. Cred că noi cooperăm excelent cu cele trei autorități și există puncte în cooperarea noastră în care suntem de acord, ale în care nu suntem de acord, sunt chestiuni de procedură în care încercăm să ajungem la o concluzie, dar în general eu personal sunt foarte mulțumit de cooperarea cu cei trei președinți ale celor trei uh, autorități uh, europene de supraveghere. Așa că le urez bun venit și firește aștept uh, discuții, Aștept discuții clare, conform uh, celor uh, spuse anul trecut, conform provocărilor cu care ne confruntăm acum. Suntem, ne aflăm într-un moment crucial acum în care uh, mandatul privind manualul unic de procedură există, iar convergența de supraveghere este din ce în ce mai importantă și mă aștept ca și aceasta să fie una din chestiunile menționate de cei trei președinți. După cum ați văzut, o să începem cu domnul Major, care este președintele Comitetului Comun al Președintelor și este și președinte la ESMA. Va avea 5 minute la dispoziție, apoi uh, Andreea Enria și apoi Gabriel Bernardino, câte 5 minute fiecare și apoi uh, noi vom avea câte 5 minute pentru discuție. Steven, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Roberto, pentru această prezentare plăcută și observațiile pozitive privind cooperarea dintre ECON și autoritățile europene. Mulțumesc foarte mult! Am auzit că veți fi foarte strict în ceea ce privește limita de timp, așa că să trecem la cele ce avem de spus. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, în 2015 ESMA a fost cea care a prezidat activitățile acestor autorități și eu, ca președinte al autorității comune, vreau să spun care sunt activitățile noastre din ultimele 12 luni. Comitetul Comun a fost locul în care s-a făcut schimb de informații între autoritățile europene și aș vrea să vă spun că lucrul cel mai important uh, al cooperării noastre s-a uh, concentrat pe protecția consumatorilor și riscurile sectoriale, cross-sectorial. Ne gândim în primul rând la cooperarea în ceea ce privește manualul unic, uh, asigurări, sistemul bancar, securitizare și conglomeratele financiare. În primul rând vreau să vorbesc despre activitatea Comitetului Comun în ceea ce privește protecția consumatorilor. În primul rând ne gândim la PRIPS. La PRIPS am publicat două documente de discuție, noi noiembrie va apărea al treilea. Vrem să ne asigurăm că având la dispoziție documentul cheie pentru informații, consumatorii pot să compare produsele de investiții și de asigurări. De apoi ne-am consultat și am făcut progrese privind finalizarea unor orientări generale. În plus, am început să analizăm evoluțiile în domeniul automatizării consilierii clienților Uh, avem o a treia o zi, ediție uh, a Zilei Consumatorului de la Frankfurt, pentru și în felul acesta am putut să stăm cu, de vorbă cu reprezentanții consumatorilor. În al doilea rând, în ceea ce privește evaluarea riscului comun și cross-sectorial, transsectorial, ne-am concentrat pe identificarea riscurilor cheie și a vulnerabilităților în sistemul financiar al Uniunii Europene. Riscurile principale includ uh, o creștere economică slabă în Uniunea Europeană, o, mediul acesta cu uh, o rată a uh, dobânzii foarte mică și vulnerabilitatea instituțiilor financiare. Comitetul Comun a evaluat riscurile în domeniul, în domeniul bancar și așa al asigurărilor și am văzut și care sunt reacțiile. Și în al treilea rând vreau să vă atrag atenția asupra activității de reglementare care a fost făcută de Comitetul Comun. Sunt două mandate importante în ceea ce privește directiva conglomeratelor financiare și vom uh, uh, finaliza standardele tehnice cât de curând în ceea ce privește uh, Solvency 2. Și, bineînțeles, ne gândim și la directiva privind combaterea spălării banilor. Ca reacție la dezbaterea politică pentru, apropo de nevoia de a avea o piață a securitizării în Uniunea Europeană, am identificat inconsecvențele și decalajele din cadrul de reglementare din Uniunea Europeană care se aplică în aceste situații și am făcut sugestii care pot contribui uh, la această chestiune. Sigur, știm că s-au făcut foarte multe eforturi din partea Econ pentru a îmbunătăți uh, bugetul autorităților, dar anul acesta am avut resurse sub nivelul necesar pentru a, putea, ne, pentru a ne putea îndeplini sarcina. Proiectul de buget curent nu îmbunătățește și chiar în unele situații înrăutățește situația financiară a autorităților europene. Dacă autoritatea bugetară nu reconsideră această situație, noi uh, vom avea mari uh, întârzieri în ceea ce privește obiectivele propuse. În anul viitor vom continua să activăm la nivelul 2 și sperăm să cooperăm foarte bine cu Econ. Vrem să cooperăm în cea mai transparentă manieră, în cea mai deschisă manieră, respectând tot ceea ce uh, se referă la reglementările noastre și la intensificarea schimburilor de vedere. Vă vom pune la dispoziție uh, relatări, atât scrise cât și verbale, opțiunile Consiliului de Supraveghere și uh, de asemenea și de deciziile care se iau. Să trec acum la partea privind ESMA. Că, în prezentarea activității ESMA uh, vreau să văd în primul și în primul rând să vedem care sunt obiectivele noastre. Acestea sunt motivele pentru care Parlamentul European, împreună cu Consiliul și Comisia, a creat ESMA pentru a spori protecția investitorilor și pentru a asigura stabilitatea și funcționarea piețelor financiare. Am atins aceste două obiective în două căi, pe două căi principale. În primul rând, prin redactarea acestui manual unic pentru piețele financiare și apoi uh, asigurându-ne că manualul se aplică în toată Uniunea Europeană. În felul acesta nu am impulsionat convergența de supraveghere și, de asemenea, ne-am gândit, uh, am avut în vedere și aceste uh, registre ale comerțului. În primul rând, uh, anul trecut, în ceea ce privește mandatele pentru legislația primară, am emis mai mult de 100 de proiecte de tehn- standarde tehnice totul pentru a spori transparența pieselor financiare și pentru a îmbunătăți comportamentul participanților pe piață, care este un element cheie pentru activitatea noastră, inclusiv MIFID 2, MIFIR, MAR, EMIR, CRA și CSDR. Atunci când am redactat aceste reguli, ESMA a avut în vedere asimetriile de informare uh, care uh, se adresează atât investitorilor retail cât și investitorilor uh, mai complicați. Înainte de a emite noi reguli, trebuie să ne gândim care sunt costurile și beneficiile și pentru că ele vor avea un impact foarte important asupra piețelor financiare. De exemplu, în cazul cerințelor de transparență pre și post uh, activitatea comercială, conform MIFID, am făcut o analiză în cooperare cu uh, agențiile de reglementare naționale. Vreau să mulțumesc Econ pentru că uh, ne-a spus care sunt opiniile sale privind aceste standarde și, de asemenea, care sunt opiniile privind diverse chestiuni legate de MIFID și CCP mă voi asigura că discuțiile finale de, din Comisia de Supraveghere de la sfârșitul acestei luni vor ține seama de aceste uh, opinii. Am avut foarte multe consultări și comunicări cu părțile implicate pe diverse canale pentru ca părțile interesate să poată să-și exprime vedere. Pe lângă măsurile de punere în aplicare tehnică, ESMA a contribuit de asemenea la chestiuni importante cum ar fi diversele canale de finanțare pentru capitalul european. Am uh, consiliat uh, Comisia Europeană privind diverse chestiuni cum ar fi capitalul de risc uh, european, securitizarea și, de asemenea, am făcut propuneri specifice acolo unde se pot face îmbunătățiri privind accesul investitorilor la credite și îmbunătățirea participării transfrontaliere la fonduri cum ar fi uh, OCVM-urile. Manualul unic prezintă un punct de vedere foarte bun pentru identificarea uh, tuturor acestor probleme. Pentru MEFIR am identificat nevoia de a avea un sistem uh, informatic centralizat care să colecționeze datele din vreo 300 de uh, firme din Uniunea Europeană pentru a calcula transparența și pragurile de lichiditate și pentru a publica aceste informații într-un singur loc este un proiect extrem de important pentru a susține piața unică în Uniunea Europeană. Cum spuneam, o piață de capital integrat are nevoie de un manual unic și de practici de supraveghere armonizate. De aceea ESMA are o serie de unelte care, de instrumente care să promoveze convergența de supraveghere. Avem în vedere o serie întreagă de revizuiri paritare care să țină seama de informațiile care trebuie să fie clare și care să nu inducă în eroare pe consumatori. Acțiunile de reglementare trebuie să ducă la o practică mai bună la nivel național. De asemenea, ne gândim, eu știu, la fel și fel de alte instrumente pe care le vom putea folosi. Să vedem acum, apropo de rolul nostru de supraveghere, care este crucial pentru reducerea riscurilor noi am contribuit la sporirea transparenței privind funcționarea agențiilor de evaluare a riscului de credit. Continuăm să identificăm uh, modul de a îmbunătăți activitatea. În iunie anul acesta, ESMA și-a impus, uh, a, a dat prima amendă unei agenții de evaluare a riscului de credit uh, ne îndreptăm către o uniune a instrumentelor financiare derivate, dacă vreți în ceea ce privește reglementarea și supravegherea pieței acestor instrumente derivate. Transparența este elementul cel mai important a unei piețe a instrumentelor financiare derivate sigure. ESMA și în 2016 are 5 ani de existență și în felul acesta manualul nostru unic va fi fost îndeplinit până atunci. Orientarea noastră strategică ne arată că trebuie să trecem acum la punerea în aplicare. Vom uh, acorda mult mai multă atenție activității de uh, implementare și aceste activități de punere în aplicare a regulilor din manualul unic asigurarea stabilității și protecția investitorului uh, sunt cei, cele două motare principale ale răspunsului la criza financiară. Totuși, reforma de reglementare asigură șanse pentru integrarea piețelor de capital europene. Deci punerea în aplicare consecventă a reformei de reglementare trebuie să fie un element foarte important al Uniunii Pieței de Capital. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Steven. Într-adevăr, este realmente reforma de reglementărilor este un element important. Vă susținem pentru activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru cele spuse referitoare la standardele tehnice de reglementare și la opinia Parlamentului exprimată pe acest subiect. Vă mulțumim încă o dată. Este realmente o abordare pozitivă față de cele spuse de Parlament. Și dau cuvântul lui Andreea Enria, președintele Autorității Europene Bancare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte stimați parlamentari, de la crearea um, aceste instituții s-au făcut uh, progrese substanțiale. Deși există anumită oboseală la nivelul uh, industriei de resort, ne apropiem de linia de sosire. EBA a elaborat 158 de standarde tehnice și 117 produse urmează să mai fie realizate sau supus deja consultărilor publice și se vor încheia anul viitor sau la începutul 2017 ne concentrăm uh, sau ne vom concentra uh, în continuare pe implementarea coerentă plecând de la uh, redactarea acestora pentru a mm, vedea care este disponibilitatea, calitatea și tipul de tarifare a produselor oferite de bănci către clienți. Alte produse, precum serviciile de plăți, vor avea o relevanță mai ridicată pe agenda noastră. Sunt convins că am uh, pus în practică un uh, cadru unic de reglementare adaptat cerințelor, însă s-ar putea totuși să se ajungă la niște dezvoltări uh, dăunoase pentru piață, sau s-ar putea ca și uh, actori care nu se spun reglementările să profite de acest lucru. Am putea de asemenea contribui la revizuirea cuprinzătoare anunțată de comisie. Această revizuire ar fi o oportunitate de a lua în considerare flexibilitatea acestui manual unic. Noi considerăm că prea multe detalii sunt uh, cuprinse în legislația de nivel 1 și în conformitate cu decizia Curții Europene de Justiție s-ar putea apela mai mult la norme tehnice. Un exemplu uh, coerent aici se referă la raportările uh, de tip uh, supraveghere unde e nevoie de adaptări în curs și nu se prea pretează pentru publicarea în jurnal oficial. De asemenea, ne-am uh, axat uh, și pe uh, probleme care țin de cerințele minime pentru fondurile proprii și am început cu dreptul. Totuși, amânări în ceea ce privește implementarea directivei cu privire la rezoluția bancară au dus la probleme. De asemenea, nu există norme unitare în ceea ce privește autoritățile naționale de supraveghere, ceea ce a dus la întârzierea creierii uh, Colegiului de Reglementare. De asemenea, în ceea ce privește securitizarea, am ajuns la concluzia că abordarea nediferențiată poate să aducă pagube pentru uh, cei care abordează doar produse de securitizare de bază. De aceea am recomandat o modificare a cadrului de reglementări cu o diferențiere între produsele simple de securitizare și celelalte și astfel încât uh, produsele de supraveghere să fie mai bine calibrate pentru a reflecta riscurile structurilor de securitizare simple, care sunt uh, dublate de active uh, solide. <clears throat> Apoi ne-am mai considerat și la reformele care au fost decise în 2009 de G20. Ne Am analizat diferite modele de afaceri și finanțarea pentru economia legală. De asemenea, capacitatea totală de absorpție a pierderilor care a fost decisă s-ar putea de asemenea să suporte uh, Um, modificări, dar uh, în conformitate cu standardele EBA în ceea ce privește MREL. În continuare ne vom concentra asupra asigurării uh, coerenței în ceea ce privește cerințele um, prudențiale ajustate la risc. EBA propune o serie întreagă de ajustări și în consultările publice am primit un feedback pozitiv. Am uh, fost de asemenea în măsură să definim o, uh, <clears throat> o foaie de parcurs pentru activitățile noastre în acest uh, demers. Putem veni deja cu niște ajustări și să luăm măsuri acolo unde este nevoie. De asemenea, acordat atenție și aplicării principiului proporționalității ne-am uh, ascuțit abordarea și recent uh, am uh, întreprins un dialog amplu cu industria, ceea ce a dus la multe workshop-uri utile. Aplicarea principiului proporționalității în domeniul remunerației ridică probleme legale sensibile, ceea ce va necesita modificări la nivelul legislației de bază. De asemenea, ceea ce privește convergența pentru asigurarea integrității pieței unice Aici ne-am concentrat asupra de uh, decizional, în colegiile de supraveghere, programe de formare pentru supraveghetori. După cum știți, anul acesta am decis să nu efectuăm testul de stres, dar ne menținem angajamentul de divulgarea datelor relevante și un proces de transparență extensiv se va încheia până la sfârșitul anului. Anul, uh, între timp, uh, elaborăm normele cu privire la testele de stres um, pentru anul viitor. De asemenea, monitorizăm uh, trenduri care afectează uh, consumatorii, concentrându-se asupra practicilor inovative. Am uh, emis recomandări în ceea ce privește crowdfunding și orientări în ceea ce privește finanțările de acest uh, gen și um, um, online banking va fi o prioritate pe agenda noastră. Mulțumesc pentru această prezentare efectuată rapid și acum Gabriel Benodino din partea EIOPA. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ECON, mulțumesc pentru invitație care nu doar că îmi permite să vă împărtășesc realizările, dar și provocările care ne așteaptă permiteți să încep cu provocarea cea mai mare și a, aceasta este convergența de supraveghere. De la finele lui 2014, focul strategic al EIOPA pe Solvency 2 s-a referit la convergența în ceea ce privește solvabilitatea, pentru a asigura cea mai mare coerență în ceea ce privește implementarea la nivel UE. Un prim pas uh, pentru asigurarea acestei coerențe, EIOPA a elaborat 18 standarde tehnice de implementare, în special în ceea ce privește cerințele de raportare și două seturi de orientări care acoperă domeniile cele mai importante ale um, Solvency 2. Unele se referă la alinierea procesului de supraveghere, iar altele se uh, vin cu clarificări pentru firme în ceea ce privește așteptările supraveghetorilor pentru a reduce riscul de interpretări divergente din partea autorităților naționale de supraveghere. În timp ce stabilitatea de reglementare a fost o chestiune cheie uh, în Solvency 2, EIOPA a răspuns la cerința de analiză mai detaliată a proiectelor de infrastructură. În iulie, am propus noi definiții și criteria pentru a defini uh, investițiile care se califică aici. Acestea, această activitate va fi importantă și în ceea ce privește CMU. Legislația nouă constituie o povară pentru Um, firmele mai mici, de aceea întotdeauna am apelat la proporționalitate și în template-urile pentru solvabilitate 2 am ținut cont de acest lucru și ne-am asigurat că cerințele de raportare pentru IMM-uri vor fi substanțial reduse. Pentru a susține și mai mult IMM-urile, în această vară am publicat un instrumentar care să-i ajute în crearea, editarea și validarea documentelor de raportare. Instrumentarul este gratuit și estimarea noastră ne arată că aproximativ 1200 de firme din Uniunea Europeană îl vor folosi. În pregătirea implementării uh, Directivei Salvabilitate 2 am început să uh, publicăm uh, recomandări și am prioritizat uh, convergența deciziilor de supraveghere în uh, modele interne de aprobare. În ceea ce privește diferențele materiale, EIOPA a elaborat uh, de asemenea un uh, model care se referă la expunerile suverane. Echipa noastră de uh, supraveghere oferă autorităților naționale un feedback independent uh, în ceea ce privește practicile de supraveghere. În perioada în curs, echipa a efectuat 18 vizite bilaterale la autoritățile de supraveghere națională s-a pus accentul în special <clears throat> în România, în procesul de consolidare a supravegherii. Am contribuit la revizuirea uh, bilanțului companiilor din România și uh, am ajustat și uh, in, indicii de uh, prudențial în acest sens. A fost un exercițiu credibil care a fost uh, fundamental în ceea ce privește sporirea protecției consumatorului în sectorul uh, român uh, în domeniul asigurărilor. De asemenea, prezen, uh, suntem prezenți și la nivel internațional în ceea ce privește um, diferite cercuri de supraveghere pentru o îmbunătățire a protecției consumatorului la nivel european. Am activat de asemenea și în ceea ce privește supravegherea produselor uh, uh, companiilor de asigurări. Am uh, demarat un cadru exhaustiv în ceea ce privește furnizarea acestor produse către consumatori. Se apelează la monitorizare sistematică pentru a evalua riscurile mm, și să folosesc de asemenea indicatori uh, corespunzători. De asemenea, am analizat și produsele de pensie. În iulie am uh, lansat o, un proces de consultare unde am uh, promovat planul pan european personal pentru produse de pensie, PEP. Acum permiteți-mi să refer la stabilitatea financiară. În conformitate cu mandatul nostru, am continuat să dezvoltăm și să coordonăm teste de stres la nivel UE. Pe partea de asigurări, la finalul anului trecut, am finalizat acest test de stres pentru companiile de asigurări pe baza cerințelor existente în solvabilitate 2 s-a ajuns la concluzia că domeniul asigurărilor este unul uh, vulnerabil și datorită uh, dobânzilor scăzute și activele s-au diminuat. Am identificat vulnerabilitățile și le-am uh, transmis autorităților naționale pentru a fi abordate în conformitate. În mai am finalizat testul de stres pentru pensiile ocupaționale, primul în Uniunea Europeană. Vulnerabilitățile principale se referă la uh, scăderea prețului activelor în condițiile unei crize prelungite. În ceea ce vrește aceste fonduri de pensie, colectăm informații uh, <clears throat> cantitative și calitative ne vom finaliza activitatea în primul trimestru al anului viitor și vom elabora o opinie cu privire la posibil cadru pentru a evalua sustenabilitatea promisiunilor de pensie. Urmă, principalele două puncte anul viitor se vor referi la postevaluarea reglementărilor. Vom fi foarte atenți uh, pentru orice fel de încercări de eludare a uh, solvabilitate 2, în special dacă au un impact negativ asupra consumatorilor comportamentul investițional al asiguratorilor uh, va fi analizat în detaliu de către noi. Apoi, uh, convergența practicilor de supraveghere. În pofida progreselor substanțiale pe care le-am făcut în crearea unei culturi comune europene în ceea ce privește supravegherea, convergența rămâne în continuare o provocare. Însă beneficiile convergenței sunt clare. Activitatea noastră de supraveghere uh, dovedește a fi de uh, vitală în ceea ce privește coerența uh, sub, activității de supraveghere în Uniunea Europeană. Sistemul de supraveghere din Uniunea Europeană este doar la fel de puternic precum veriga cea mai slabă, de aceea este nevoie de o coordonare la nivel european. De asemenea, trebuie să uh, îmbunătățim și încrederea consumatorilor și investitorilor investitorilor. Este în uh, interesul tuturor ca ei să dispună de suficiente resurse financiare și de personal pentru a putea să aplice o uh, supraveghere de risc bazată corespunzătoare. Acestea vor fi provocările noastre în următorii ani. Permiteți-mi să vă mulțumesc dumneavoastră, Parlamentului European, pentru susținerea uh, pe care ați demonstrat-o vis-a-vis de EIOPA pentru atingerea acestor obiective. Și sper că și în continuare vom avea uh, un dialog uh, constructiv și fructuos în beneficiul stabilității și al protecției consumatorilor. Mulțumesc, Gabriel, și pentru intervenția noastră interesantă. Cu siguranță că este un domeniu foarte, care se confundă cu foarte multe provocări și suntem interesați să discutăm și chestiuni specifice cu dumneavoastră aici. Am să, încerc acum, am să încep acum cu întrebările. Vis-a-vis de automatismul de care vorbeam, uh, acesta se referă la faptul că vor fi două minute doar la dispoziție pentru întrebări. Primul vorbitor uh, este Burkhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu consum cele două minute. Aș dori să le și mulțumesc vorbitorilor pentru informațiile oferite, însă datorită limitelor de timp m-am decis să adresez o întrebare lui Gabriel Bernardino. Solvabilitate 2, în forma cunoscută de noi, urmează să fie pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2016. Nu se mai poate schimba nimic în această privință. Și aș dori să-l întreb pe președintele EIOPA cum crede dânsul că se potrivește acest lucru cu solicitarea din partea Comisiei uh, vis-a-vis -vis de depășirea anumitor termene în ceea ce privește stabilirea de standarde tehnice. Uh, și uh, Comisia face acest lucru în calitate de garant al tratatelor. M-ar interesa așadar cum vedeți dumneavoastră uh, modificările anunțate vis-a-vis -vis de actele delegate. A fost în total 1 minut și 15 secunde. Gabriel. Mulțumesc, Ariel. Mulțumesc, Burkhard, pentru întrebarea. După cum știi, unul din elementele fundamentale din partea IOPA și cred că am fost destul de clar în toate dezbaterile politice la care am fost invitat să participăm și am menționat și în intervenția mea, este stabilitatea cerințelor de reglementare chiar acum. Deci, cu siguranță, nu sfătuim în acest moment uh, atunci când implementăm uh, Solvency 2 la 1 decembrie 2016, să facem schimbări de reglementare. Știți că există niște uh, modificări care apar din, în urma CMU și a fost și o problemă legată de uh, măsurile tranzitorii pentru capital și s-a considerat, s-a luat chiar în considerare o revizuire a solvabilitate 2 și tocmai din acest motiv noi am hotărât să evităm orice fel de confuzie, ca să nu publicăm noi ceva și după aceea comisia să vină cu altceva. Și am decis de aceea să așteptăm și evident suntem în strânsă cooperare cu Parlamentul și cu Comisia. Dacă apar modificări ale actelor delegate, evident, uh, vom uh, furniza și noi rezultatele, dar cu siguranță respectăm uh, importanța stabilității uh, acesteia în acest moment. Și apoi, după implementarea regimului, vom avea timpul necesar să ne uităm la problemele specifice și să monitorizăm genul de consecințe pe care le va avea solvabilitatea 2. Burhard, da, vă rog. Still some time left. Uh, am mai rămas încă ceva timp. Uh, antwort. Și de aceea dați-mi voie să dau un scurt răspuns. Vreau să spun foarte clar că mi-aș fi dorit uh, ca IOPA să ne informeze direct, uh, să ne fi informat direct și încă observație din partea mea. Dacă aceste standarde tehnice de implementare vor fi amânate pentru că sunt planificate modificări la nivelul actelor delegate, atunci consider că lucrurile deja se mișcă undeva într-o zonă gri legislativă sau respectiv contravin deja unor decizii luate. Și aș mai adăuga ceva, cred că trebuie ținut cont și de faptul că Parlamentul trebuie să aibă timp cel puțin trei luni pentru analizarea actelor delegate. Cred că se impune să mai atragem atenția asupra acestui fapt. Asta doar ca replică, dar în total nu aveam 5 uh, minute la dispoziție. Right. Perfect. Uh... Bun. Perfect. Următorul vorbitor, doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru activitatea dumneavoastră extraordinară în acești ani care au uh, marcat începutul unei noi activități și am câteva, câteva întrebări la care aș putea răspunde cu toții. În primul rând, limitele pe care le cunoaștem din punct de vedere bugetar. Dacă ne uităm la solicitările care vă sunt adresate, Aș vrea să știu care este strategia pe care o aveți și aș vrea să știu care este legislația de nivel 1 care ar putea să fie pusă la îndoială dacă se întâmplă așa ceva din cauza acestor, uh, acestei lipse de resurse care vă împiedică să vă atingeți uh, obiectivele. Apoi, în raportul colegului Gigol, Parlamentul a propus să se consolideze uh, mandatul ESA, mm, consolidându-se și capacitatea lor de mediatori obligatorii și neobligatorii, deci ar uh, fi vorba de mai multe puteri pentru dumneavoastră. Ar fi viabil din punctul dumneavoastră de vedere această variantă și dacă da, în ce condiții. În al treilea rând, cu toții ați vorbit despre o nevoie de uh, armonizarea practicilor de supraveghere naționale. Este un lucru evident, dar în ce măsură uh, uh, entitățile dumneavoastră împreună au pus deja la punct niște metode de lucru, astfel încât, ca, astfel încât într-o instituție care lucrează la toate nivelurile posibile, vă puteți atinge aceste obiective. Deci cum se poate ajunge la o poziție care să fie suficient de detaliată pentru a recunoaște că este un element uh, central pentru o strategie comună a piețelor și pentru marile întreprinderi care suferă și riscuri sistemice. Mai întâi o să răspund la primele două întrebări legate de buget și de mediere. N-am prea înțeles ultima întrebare. Uh, în ceea ce privește bugetul, tocmai de aceea am avut o formulare comună în uh, declarațiile Comisiei Comune legate de îngrijorările privind bugetul actual, pentru că la nivelul actual de buget nu ne putem îndeplini mandatul legal. În cazul specific uh, ESMA, Andreea și Gabriel pot să ne dea exemple. Noi Uh, într-un moment anterior am vorbit despre tipul de cerințe juridice pe care nu le putem respecta. Dacă vă uitați la bugetul de anul trecut, am spus că există multe lucruri pe care nu le putem face în 2015 și cred că la fel se va întâmpla și în 2016. În cazul nostru, aspectele care vor fi întârziate vor fi cele care au nevoie de resurse uh, pentru IT, pentru colectarea de date și așa mai departe. Deci există o cerință pentru colectarea datelor în revizuirea legislativă care necesită un sistem IT destul de consistent. Și în lista noastră de buget uh, apare și o listă de activități pe care le-am amânat. Dar aceste activități amânate sunt din ce în ce mai multe. Până acum tot speram că anul viitor o să reușim să uh, ne îndeplinim măcar o parte din aceste sarcini, dar uh, cu actualul buget pentru 2016 este destul de dificil să uh, respectăm aceste cerințe cu care am fost deja de acord pentru 2015. deci este extrem de important ca sarcinile și bugetul să se pupe Trebuie ca bugetul, cum spuneam, să se ridice la înălțimea cerințelor care ne-au fost impuse prin mandatul juridic. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci trebuie să acceptăm că nu putem să ne respectăm toate uh, sarcinile. În ceea ce privește medierea, și cred că trebuie să fiu sincer, nu am intrat într-un caz oficial de mediere, dar am făcut mediere informală știind că oficialitatea, formalitatea ar, ar apărea ulterior dacă uh, cei implicați nu ar coopera. Deci, deși nu l-am folosit ca un mecanism explicit, au existat cazuri de mediere informală care au fost extrem de utile și productive. Mulțumesc! Mulțumesc foarte rapid dacă și dumneavoastră aveți ceva de adăugat. Andreea? Foarte rapid, în ceea ce privește bugetul, uh, suntem de acord cu colegii de la ESMA și aș adăuga că în cazul nostru mai avem și o problemă suplimentară, având în vedere aprecierea lirei față de euro și uh, uh, imposibilitatea uh, reglementată de a uh, reuși să ne protejăm de acest lucru, avem un obstacol uh, suplimentar. Acum chiar ne necăm, ca să fim sinceri, și este nevoie de schimbări semnificative în proiectul nostru de buget, pentru că altfel nu vom avea capacitatea să ne facem treaba anul viitor. Trebuie să se finalizeze detaliile tehnice. Știți că și sectorul uh, ne presează să uh, finalizăm acest proces de reglementare. În ceea ce privește medierea, sprijinim uh, ceea ce a spus domnul Giegold în raportul său. În ceea ce privește medierea obligatorie, am avut mai multe cazuri de mediere, uneori chiar obligatorie, dar uh, faptul că a existat această posibilitate de caracter obligatoriu a fost extrem de important pentru a convinge autoritățile să ajungă la un acord și pentru a se media situația înainte să ajungă în fața noastră. Deci asta mi s-a părut un element extrem de important. În ceea ce privește convergența de supraveghere, încercăm uh, să ne ascuțim instrumentele. În domeniul nostru, Uniunea Bancară este o modificare uriașă, deci încercăm să vedem unde putem avea o valoare adăugată. Și există două domenii pe care ne concentrăm. Formarea, acolo unde avem o inițiativă comună cu um, un institut european care oferă și cursuri online și, în al doilea rând, detalonarea, jalonarea, pentru că acolo am lucrat uh, cu active uh, de risc, astfel încât uh, să vedem uh, situațiile în care băncile sunt supuse unui risc și sunt nevoite să ia măsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, Gabriel. Bineînțeles, pe partea de buget am văzut deja din 2015 consecințele asupra implementării Solvabilitatea 2. Au fost multe elemente la care a trebuit să uh, renunțăm, cum ar fi platforma IT, care este esențială pentru colectarea de informații. Am fost nevoiți să reducem mai mulți pași de acolo. Apoi, în ceea ce privește formarea supraveghetorilor, care este esențială, și acolo am fost nevoiți să renunțăm la câteva elemente. Apoi am făcut acest raport pe care l-am transmis uh, uh, Parlamentului, care provine din Omnibus 2 și acolo am Uh, identificat elemente pentru 2016 și 2017, am identificat uh, elementele cu care am avea probleme dacă nu am avea o rectificare bugetară pe măsură. Deci toate acestea ar fi puse la semnul îndoielii și cred că este vorba de un element structural, așa cum am discutat de mai multe ori. În ceea ce privește consolidarea rolului, cred că acest uh, element de convergență de supraveghere este foarte relevant în domeniul asigurărilor pentru că acolo nu avem un mecanism ca în domeniul uh, băncilor. Și pot să vă spun de pe acum că avem patru oameni în echipa de supraveghere. Patru. Patru supraveghetori experimentați. Cum pot să fac convergența practicilor de supraveghere cu patru oameni? Avem nevoie de mai mulți oameni cu experiența necesară și o să mă concentrez și asupra modelelor interne și a supravegherii acestora, pentru că monitorizarea acestor modele interne va fi fundamentală pe viitor pentru că acolo se um, egalizează terenul pentru toate companiile europene. Deci, pentru noi este un element fundamental. Apoi, la ultimul punct, sper ca în 2016 uh, să putem să mai lucrăm la convergența de supraveghere uh, dintr-un punct de vedere integrat, pentru că, așa cum ai spus și tu, Eliza, este important să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Kay Swinburne Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că noi, ca grup, am descoperit că avem multe întrebări pentru uh, distinși invitați și trebuie să ne limităm la 5 minute în total, dar asta înseamnă că o să avem și întrebări înscris. După cum știți, datele sunt importante pentru o bună reglementare și serviciile financiare și reglementările privind piața au uh, demonstrat îmbunătățiri în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor financiare cu cât uh, autoritățile de reglementare au mai multe date, cu atât pot monitoriza mai bine riscul sistemic. Și întrebarea mea este, avem 85 de câmpuri necesare. Câte dintre ele seamănă cu cele 81, 81 de câmpuri cerute la MIFIR și 21 cerute de MIFID? Deci, uh, Întrebarea mea este dacă se poate să vă puneți de acord cu principiul standardizării și simplificării uh, seturilor de date. Vă veți angaja să vă folosiți uh, competențele existente pentru a reface standardele de date pe viitor, astfel încât să asigurați cât mai multă consecvență? Și pe un subiect mult mai larg, o întrebare pentru toți trei am văzut că toate cele trei uh, uh instituții au uh, uh, transmis niște documente în ceea ce privește implementarea standardelor tehnice. Acestea sunt uh, analizate atât oficial cât și neoficial, atât de Parlament cât și de Consiliu, dar aș vrea să știu care este procesul prin care ați ajuns la aceste chestionare pe care le-ați transmis. Uh, Uh, și dacă le reemiteți, care este procesul de supraveghere în acest caz? Mulțumesc. O să răspund la primul punct în ceea ce privește seturile de date. Evident, sunt de acord cu chei. Valoarea standardizării datelor este extrem de importantă pentru a ne asigura că aceste date chiar pot fi folosite. O să subliniez că noi chiar folosim datele și să ia acum o uh, decizie pentru from the trade repositories and to uh, we're working on the quality of the data in the trade pentru compensarea um, acestor instrumente financiare. Pot să vă spun că deja în acest moment um, datele sunt extrem de, de importante. Uh, mai mult uh, muncim din greu pentru a ne asigura că aceste câmpuri sunt uh, completate corect, că sunt folosite așa cum uh, ne dorim noi. Din prima ne-am tot gândit cum am, putu, cum am putea îmbunătăți formatul acestor date și am făcut tot posibilul să colaborăm cu omologii noștri internaționali pentru a ne asigura că acest, aceste standarde și aceste date pot fi folosite pe tot globul. În al doilea rând, avem o abordare standardizată pentru informațiile legate de datele de referință pentru instrumentele financiare, care vor fi folosite și pentru calcularea transparenței. Aceasta este o cerință națională în principiu, dar în curând Consiliul și-a dat seama că este un domeniu în care este extrem de important să avem soluții comune și a durat ceva timp, dar acum aproape toate autoritățile uh, Uh, care uh, participă au fost de acord ca ESMA să construiască softul și să implementeze standardele tehnice care să respecte aceste cerințe suverane. Deci, standardizarea va fi într-adevăr cheie în acest domeniu. Mulțumesc, Andreea. Da, Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, pentru că întotdeauna este un subiect extrem de important, deși uneori este trecut cu vederea. În trecut, am avut, erau niște reguli care trebuiau aplicate și băncile începeau să sună agențiile de reglementare pentru a le solicita părerea în ceea ce privește interpretarea acestor reguli. Și atunci s-a înființat un proces care implică Comisia în ceea ce privește interpretarea legislației uh, primare. Atâta vreme cât vorbim despre detalii tehnice, avem o rețea de experți din partea autorităților naționale care se ocupă de aceste întrebări și aceste întrebări ajung în fața uh, comisiilor uh, tehnice și dacă sunt uh, probleme într-adevăr mari, atunci se poate ajunge la comitetul director. Deci există un proces destul de uh, lung care implică toate uh, autoritățile competente și la început industria a fost destul de reticentă pentru că a crezut că că astfel se va prelungi uh, timpul uh, de primire a unui răspuns, dar acum am primit o scrisoare din partea a trei asociații bancare care ne felicită că putem veni cu răspunsuri rapide în toate statele membre UE, ceea ce pentru ei reprezintă un progres. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, procesul nostru la chestionare este similar cu cel descris de Andreea. Evident, vedem că este un element fundamental pentru consecvență și în acest moment uh, implementăm uh, solvabilitatea 2. Deci avem multe întrebări care au fost transmise din partea diversilor membri ai industriei care merg pe, în același ritm ca cel menționat de Andreea o observație în ceea ce privește standardizarea datelor și evitarea de dublării. În ceea ce privește cerințele de raportare la solvabilitate 2, timp de 3 ani am lucrat cu BCE pentru a ne asigura că noile cerințe statistice privind asigurarea nu intră în contradicție cu munca noastră. Și până la urmă acest lucru s-a dovedit uh, extrem de eficient, pentru că acum BCE primește aceleași elemente uh, pe care le solicităm uh, industriei pentru solvabilitate 2. Deci este un pas uriaș înainte. Mulțumesc. Mulțumesc, Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici. Domnule Enria, dacă aveți o problemă cu schimbarea euro, puteți reveni în zona euro. Plenul uh, Parlamentului Uh, am votat uh, ca sediile celor trei instituții să fie la Frankfurt. În ceea ce privește aspectul internațional al uh, acțiunilor dumneavoastră, eu tocmai am depus un raport pe care încercăm să-l facem împreună cu domnul Gigol și cu alții în ceea ce privește rolul Uniunii în organizațiile financiare internaționale. În două cuvinte, credeți că aveți destule capacități? Putem continua discuția și în scris, de îndată ce Uh, raportul va fi tradus în engleză, o să vi-l transmit și dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, maybe not on the, on the seat, but less you want. Uh, nu despre sediu, dacă vreți să vă mutați la Frankfurt, o să mai vedem. În ceea ce privește resursele pentru activitatea internațională, suntem foarte atenți apropo de modul și locul în care cheltuiem resursele. Suntem uh, foarte țintiți din acest punct de vedere și ne concentrăm pe agențiile de evaluare a riscului de credit uh, pentru uh, instrument, pe instrumentele derivate. Vrem să fim foarte atenți apropo de modul în care alocăm resursele la activitățile internaționale. Un element important uh, pentru coordonarea internațională este uh, îmbunătățirea coordonării și a dialogului între guverne și agenții de reglementare la nivel global. Aici e vorba despre faptul că trebuie să ne asigurăm că în momentul în care are loc o activitate de supraveghere sau legislativă să poată să folosească standardele internaționale. Mulțumesc. Andreea, doriți să continuați? Sigur, mă bucură ideea de a interacționa pe marginea raportului pe care îl redactați dumneavoastră, dar în acest moment chestiunea resurselor este foarte importantă. Dacă discutăm despre echivalență, asta fiind o activitate foarte importantă, nu putem stabili echivalența pentru anumite jurisdicții, iar băncile care sunt expuse la jurisdicțiile respective vor avea cerințe de capital mai mari. Și ne e greu să găsim personalul necesar uh, și să atragem uh, autoritățile naționale să-și îndeplinească însărcinările. Mă bucură că în anumite mm, domenii unde am desfășurat uh, activitatea europeană, de exemplu în domeniul securitizării, am reușit să construim un fel de poziție europeană care reprezenta uh, un front unit la nivel global. Uh, nu suntem însă satisfăcuți de modul în care este perceput rolul nostru la nivel internațional aici. S-ar putea face multe îmbunătățiri. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, doresc și eu să adaug ceva în domeniul cooperării internaționale. Cred că am uh, aspecte pozitive și aspecte negative. Aspectele pozitive din 2011 la nivelul Consiliului de Administrație ai EIOPA s-a convenit că președintele EIOPA să aibă o poziție internațională, să reprezinte aceste agenții, la, această agenție europeană la nivel internațional, lucru foarte important pentru evoluția standardelor uh, de capital pentru asigurări la nivel internațional. Aspectele negative trebuie să limităm uh, prezența președintelui la evenimentele internaționale din cauza resurselor. Există mai multe direcții de lucru și nu putem să urmărim decât două din cauza lipsei de resurse și apoi uh, rolul, rolul FSB. FSB are un rol din ce în ce mai mare la domeniul, în domeniul asigurărilor discute și acum despre rezoluție și nu avem acces la aceste discuții. Am adus în discuție această chestiune la Comisia Europeană și ar fi foarte important uh, să faceți o trimitere la acest aspect în raportul dumneavoastră, doamnă Gular. Mulțumesc! Mulțumesc! Sven Giggold. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnilor! Ne bucurăm de fiecare dată când veniți uh, între noi. Am două chestiuni rapide. Uh, dacă analizăm ce am realizat uh, în domeniul unei supravegheri și reglementări financiare mai stricte, ne gândim dacă au fost identificate profile de risc similare și dacă ele sunt tratate la fel în ceea ce privește capitalul, lichiditățile, dar și practicile de supraveghere. În Cartea Verde privind sectorul bancar din umbră, uh, am constatat că există niște asemănări uh, și am văzut că asigurările intră din ce în ce mai mult în domeniul activității bancare. Vrem să știm dacă ați desfășurat activități sistematice pe acest domeniu, și anume supra, diferențele de supraveghere și uh, de reglementare din acest uh, sector. În timpul verii am primit un alt document uh, de la un lobby care nu e ține de domeniul dumneavoastră și Parlamentul nu-l poate primi așa încât mă preocupă în continuare faptul că lobiștii au acces la agenții, acces pe care Parlamentul nu-l are și nu-l au nici alt lobiști. Cele trei autorități europene pot să aibă o politică comună apropo de modul în care îi tratează părțile interesate din sectoare terțe și dacă puteți fi transparenți care sunt lobbyurile cu care colaborați și să spuneți clar că nu se programează reuniuni dacă respectivii participanți nu sunt în registrul transparenței, pentru lobbyști, evident. Mulțumesc! Da, mulțumesc, Sven, pentru întrebare. Evident, este foarte important. Cum spuneam, mediul acesta cu o rată a dobânzii scăzută este foarte important pentru analiză și întotdeauna e o prioritate a riscului, a evaluării riscului la EIOPA. Cred că am uh, făcut, uh, am evoluat în ceea ce privește analizele noastre și am definit un fel de cadru pentru aspectele macroprudențiale din domeniul uh, asigurărilor în ceea ce privește și participarea la noastră la SRB. În primul rând, avem cu toții nevoie să avem încredere în sector iar mediul acesta cu uh, o dobândă scăzută este foarte important și apoi să atenuăm anumite tipuri de uh, comportamente și în al treilea rând să evităm o anume prociclicitate. Când discutam mai devreme apropo de Omnibus 2, sporirea uh, nu rezistenței a încrederii uh, și practicalitatea, aspectele practice, aici există anumite Uh, eu știu, neconformități sau o anumită opoziție. Și dacă ne gândim la uh, solvabilitate 2, putem face mult mai multe uh, în acest domeniu, ceea ce facem în cadrul testelor de stres trebuie să vedem cum facem față uh, acestui mediu cu dobândă scăzută și în căutarea unor realizări financiare mari. Din punct de vedere transsectorial, Vom continua să fim foarte atenți, mai ales în ceea ce privește revizuirea calibrărilor. Să eliminăm, uh, eu știu, elementul arbitrar. Dar nu e vorba de o calibrare egală a tuturor riscurilor, pentru că avem de-a face cu cadre diferite. Dacă ne gândim la evaluarea de piață a tuturor activelor din portofoliu, nu merge la fel în sectorul bancar și în sectorul asigurărilor. Nu trebuie să tragem concluzii privite. Așa cum spuneați dumneavoastră, acest lucru face parte din revizuirea pe care o facem la uh, solvabilitate 2. Am cooperat, de exemplu, în domeniul securitizării să ne asigurăm că propunerile pe care le facem către Comisia Europeană sunt uh, aliniate uh, în cea mai mare măsură cu putință. Mulțumesc, vă rog. Vreau și eu să răspund la chestiunea acestei scurgeri de informații sugerată de Sven. Pe mine mă preocupă aceste scurgeri de informații pentru că ele duc la uh, un cadru de inegalitate între părțile interesate. Informarea trebuie să ajungă la toată lumea, nu numai la anumiți aleși care obțin documente pe căi uh, necunoscute. Documentele respective nu erau documente uh, care erau aprobate de Consiliul de Conducere, însă trebuie să evităm acest gen de scurgere de informații. Este împotriva regulamentului nostru de procedură uh, și luăm măsuri, eu știu, Uh, încriptăm documentele, iar uh, nu cred că aceste practici de scurgere de informație sunt consecvente cu politica noastră. Uh, cred că este foarte important să menținem un teren de egalitate pentru toți participanții, iar activitatea noastră să se desfășoare deschis și transparent în ceea ce privește Uh, punctul al doilea, privind uh, întâlnirile cu părțile interesate, mai ales cu cei care vin din acest domeniu. În 2011 deja noi ne-am angajat că toți președinții și directorii executivi își vor publica pe site reuniunile cu reprezentanții acestui domeniu și din câte știu eu toată lumea a acceptat și face acest lucru și în momentul de față. Andreea, doriți să adăugați ceva? Nu. Singurul lucru pe care vreau să-l spun este următor. Sunt con- complet de acord cu cele spuse de Gabriel, dar în timpul crizei și mai recent am făcut schimb de informații și am adunat uh, date din tot uh, sectorul uh, mai ales atunci când vorbim de reglementare și când vorbim despre posibilitatea alunecării către un alt domeniu de reglementare. Mulțumesc foarte mult, Gerolf Hannemans Mulțumesc foarte mult. Președintele Băncii Centrale Europene va veni și el în fața Parlamentului și fără îndoială vom avea ocazia să-i punem niște întrebări critice privind politica sa de creare sau expansiune monetară care va duce la o scădere continuă a ratelor dobânzii. Am mai multe întrebări. În primul rând pentru domnul Bernardino. Am văzut uh, raportul privind fondurile de pensii și companiile de asigurări, care spun că politica Băncii Centrale Europene le pune foarte mari probleme, mai ales în ceea ce privește pierderea rentabilității investițiilor ați examinat uh, consecințele uh, politicii acestei ușurări cantitative, quantitative easing. Ce părere aveți că știe ce influență are politica Băncii Centrale Europene asupra rezultatelor. Și apoi, ce procent anume credeți că nu, de, de, ce procent de pensii credeți că nu vor mai fi plătite în viitor? De exemplu, Agenția Piețelor din Belgia s-a pronunțat asupra două fonduri și poate să facă ceva în acest sens. Credeți că există reguli mai stricte? Vă gândiți cumva la măsuri prudențiale uh, din Belgia sau credeți că ele sunt inspirate de, prifă, de frică și se iau măsuri foarte dure, mm, domnul Bernardino? După cum spuneam, uh, interes, uh, domeniul acesta cu dobânzi scăzute este o chestiune foarte importantă pentru noi și evident trebuie să înțelegem că apar consecințe nedorite ca urmare a macropoliticilor și politicilor monetare. Și constatăm faptul că există anumite riscuri de preț datorită lipsei lichidităților. Și ne-am gândit să analizăm prețurilor diferitelor active și să vedem cum stau pe termen lung dacă pot să apară bule sau nu. Și monitorizăm această situație și consiliem domeniul respectiv în ceea ce privește rapoartele de stabilitate financiare. Și apoi, dacă ne gândim la consecință, dobânzile mici uh, au și o consecință structurală asupra modelelor de afaceri. De exemplu, dacă analizăm companiile care fac asigurări de viață, ele dădeau garanții pe termen foarte, foarte lung, iar garanțiile acestea sunt uh, puse sunt sub semnul întrebării de mediu în care trăim acum. Iar greutatea aici este să înțelegem care va fi evoluția dobânzilor și a spus clar, a spus uh, și am observat și noi uh, acest lucru în testele de stres, pentru că există două riscuri. Unu, dacă uh, continuă să existe pentru o lungă perioadă de timp inter, uh, dobând scăzute, atunci trebuie să evaluăm uh, ce se întâmplă cu piața și în această situație domeniul asigurărilor va fi într-o situație foarte proastă. Este un scenariu de domeniu coșmarului, deci dacă se continuă pe această uh, linie. Am văzut niște cifre care ne arată uh, care ar fi posibilitatea consecințelor pentru niște lucruri, pentru niște companii importante din Europa. Ce se întâmplă dacă vor crește uh, dobânzile? Atunci, sigur, dacă ele cresc foarte brusc, uh, asigurările vor avea o problemă, pentru că atunci o să scadă imediat valoarea activelor. Uh. Deci, în conversațiile noastre cu Banca Centrală Europeană am spus foarte clar că dobânzile o să crească la un moment dat, dar vă rugăm, îi rugăm banca să facă acest lucru treptat, pentru că uh, este, ar avea un sens pentru stabilitatea sectorului asigurărilor. Și apoi chestiunile de solvabilitate. Sigur că asta e o posibilă consecință. Firmele care uh, și-au luat niște angajamente în trecut vor avea probleme de solvabilitate. În testele de stres n-am analizat numai chestiunea solvabilității, ci și modul în care rezultatele erau aliniate la ideea de a, eu știu, ca 40% din valoarea firmei să mm, îndeplinească cerințele de solvabilitate. Se pare că însă nu e o chestiune fundamentală și monitorizăm situația. Mă scuzați. Repede, Andreea. Uh, situația din Belgia. În primul rând, se aliniază la ideea flexibilității, uh, pentru că e vorba de autoritățile naționale, vorbim de dobânzi scăzute, s-ar putea să apară o, bubă, o bulă imobiliară și atunci autoritățile au o flexibilitate să modifice ponderea riscurilor și ne, ă, asta s-ar putea să fie motivația modificărilor din Belgia. Apoi, acum ă, se are loc în diferite țări o încălzire a pieței imobiliare, cu folosindu-se diverse instrumente diferite de la un caz la celălalt. Iar în ceea ce privește consecvența, Uh, pot să apară chestiuni la nivelul pieței. Gunnar Hockmark. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două întrebări privind industria, domeniul bancar pentru domnul Andreea. În primul rând, ce părere aveți despre introduci, introducerea lac? Apropo de cum defineam uh, MREL mai devreme. Apoi, din perspectiva supravegherii, privind stabilitatea financiară, ce credeți că lipsește din reglementările europene și din regulile europene? Și ce probleme privind eficiența supravegherii credeți că există în, în regulile europene? Mulțumesc, Andreea. lac, apropo de și în comparație cu MREL. Primul sistem este finanțat la nivel global. MREL, cerințele MREL, așa cum uh, apar în standardele noastre care au fost uh, propuse recent, trimise recent comisiei, ar putea să fie uh, compatibile la nivel larg. MREL folosește niște concepte sincretice. Uh, autoritățile trebuie să țină cont de situația fiecarei bănci și din punct de vedere sistemic pentru băncile importante sunt cerințe care pot să apară și la nivel global. Totuși, în general, prefer uh, abordarea noastră care este uh, Uh, mai concentrată pe pasive, pe rezoluția bancară, pe câtă vreme TELAC este un concept uh, hibrid. Însă o să colaborăm și în anumite domenii e nevoie de modificări uh, financiare. Dacă ar fi să scădem holdingurile din TELAC, nu cred că putem face lucrul acesta cu standardele noastre. O să vedem ce decizie va lua Comisia. A doua întrebare este o întrebare realmente grea. În acest moment trebuie să fim smeriți. După părerea mea, prioritatea numărul unu se referă la modelele interne. Acolo trebuie să asigurăm consecvența. Analiștii, investitorii văd că sunt bănci care au portofolii similare și la care cifrele privind riscul sunt diferite. Trebuie să rezolvăm această situație. Cum spuneam mai devreme, trebuie să avem un fel de foaie de parcurs a intervențiilor. Iar uh, o parte din uh, abordarea noastră vine din practica noastră, din practica bancară. Asta este chestiunea cea mai importantă, pentru ca supravegherea să fie mai eficientă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Jacob von Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Uh, my question is to Mr. Enri. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea adresată domnului Enri în ceea ce privește reformele structurale în bănci la care lucrăm și în special chestiunea țării de proveniență versă țării gazdă, home host. În uh, propunerea inițială erau planificate foarte multe competențe pentru, uh, compet pentru țara gazdă în ceea ce privește supravegherea. Acum Consiliul s-a poziționat în așa fel car, astfel încât uh, competențele supraveghetorilor uh, consolidați ar fi oarecum slăbite în favoarea autorității de supraveghere din țara gazdă. Aș dori să știu din partea dumneavoastră în ce măsură considerați că ar fi bine ca autoritățile de supraveghere în țara gazdă să poată lua decizii în ceea ce privește separarea unor bănci. Mulțumesc foarte mult. Nu e o întrebare simplă. Într-o oarecare măsură, această chestiune pe care am văzut-o în diferite domenii ale activității noastre, atât în ceea ce privește ziții privind capitalul și lichiditatea în grupuri și în ceea ce privește reformele structurale, dar și planificările de capital. Aici Cred că decizia comună este calea cea mai bună de urmat în toate aceste domenii, pentru că trebuie ca aceste autorități de supraveghere să ajungă la o decizie comună, pentru că cu cât uh, se prevede această obligație în legislație, uh, mai mult, uh, cu atât pentru la rezultate mai bune. În timpul crizei, anumite măsuri adoptate doar la nivel național, nu au fost uh, abandonate acum. Autoritatea din țara gazdă trebuie să se asigure că în cazul unei crize există o abordare comună în abordarea crizei. Pentru a evita măsuri uh, protecționiste. Pentru că alte măsuri uh, de izolare și segregare ar putea avea efecte negative. De, de asemenea, am ajuns la concluzia că în anumite cazuri sucursalele unor grupuri au un impact uh, masiv asupra anumitor piețe și de aceea trebuie să ne asigurăm că preocupările autorității de supraveghere din țara gazdă uh, sunt avute în vedere în luarea deciziilor la nivelul grupului. Ar trebui să se prevedă o mediere obligatorie și în cazul unor uh, neînțelegeri, mai ales în ceea ce privește măsurile de restructurare ale la aux trois présidents. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, le mulțumesc invitațiilor pentru toate informațiile date. Am o singură întrebare care se adresează mai degrabă ESMA și domnului Maior, dar uh, și comentariile colegilor ar fi binevenite. În ce măsură inițiativele europene care au permis punerea în aplicare regulamentelor asupra fondurilor de investiții pentru capital de risc și pentru antreprenoriatul social pot să atingă obiectivele inițiale, mai ales în cadrul planului Juncker. Aceste instrumente sunt deja, pot deja să fie mobilizate sau este nevoie de o reglementare suplimentară? Mulțumesc. Steven. În ceea ce privește industria de gestiune a activelor, aici aceasta cred că poate să contribuie mult la dezbaterea cu privire la uh, Uniunea pieselor de capital. și cred că poate face acest lucru datorită faptului că reprezintă un canal de finanțare care poate fi utilizat atât de cei care caută fonduri cât și cei care doresc dobânzi bune pentru investițiile plansate. Așteptăm așadar cu interes și opinia acestora. Ne-am dat seama că în ultimii ani această industrie a managementului de active a jucat un rol din ce în ce mai important anumite părți din uh, acest domeniu pot fi considerate ca făcând parte din uh, uh, așa numitul shadow banding, dar altele se încadrează la finanțarea corporatistă. Um, proiectul legislativ denumit UVIGA se rezumă la manageri de active de o anumită mărime, destul de mică, E important ca acesta să fie valabilă și pentru manager de active de un nivel mai mare, de asemenea și pentru OMCV-ul. Se percep în continuare taxe, nu se știe clar care sunt responsabilității țării gază și a țării de proveniență. În orice caz, produsele generate de gestionarea activelor trebuie să poată fi plasate pe piață și cumpărate și de cumpărătorii retail. Improving the accessibility. În ceea ce privește accesibilitatea și transparența acestei industrii de management a activelor pentru a asigura servicii mai bune, cred că ar fi important ca și acest um, sector să fie avut în vedere ca și contribuitor la creșterea economică. Acum are cuvântul Gabriel. Mulțumesc foarte mult. Um, e exact ceea ce vreau să spun și eu. Ne vom asigura că și industria pensiilor și asigurărilor poate avea un rol în ceea ce privește finanțarea pe termen mai lung a economiei, prin diverse surse de finanțare, dar și prin diversificarea portofoliului lor evitând anumite concentrații la care am asistat în trecut. Vedem lucrurile într-o manieră pozitivă, dar considerăm de asemenea că acest demers ar trebui făcut într-o manieră sustenabilă. <clears throat> Nu trebuie folosită legislația prudențială pentru a defini clase de risc pentru acest tip de infrastructură. Cred că ar trebui nu ar trebui să creăm stimulente care până la urmă ar duce în câțiva ani la un fel de bulă și ar crea vulnerabilități de genul uh, celor la care am asistat în trecut. În acest sens venim cu recomandări pentru <clears throat> Comisia Europeană în ceea ce privește această clasă de active de infrastructură, încercând să creăm o bază sustenabilă pentru asigurări și uh, case de pensii pentru a merge, fonduri de pensii pentru a merge în această direcție Însă, va trebui să vedem cum funcționează lucrurile și, desigur, vom monitoriza uh, modul în care se întâmplă acest lucru în următorii ani. Mulțumesc, Eliza Ferreira, din nou. Mulțumesc foarte mult. Prima mea întrebare se referă la ceea ce spunea domnul Eria atunci când spunea că reglementările în domeniul bancar fac ca diferite cerințe să fie eludate prin produse inovative, cât sunteți în măsură să le controlați sau se nasc astfel de breșe în ceea ce privește supravegherea bancară în Europa? Domnule Ria, spuneți în prezentarea dumneavoastră că sunteți preocupați de implementarea directivei cu privire la adresare și rezoluția bancară. Ce progrese există în acest domeniu și Evident, mă preocupă și implementarea mecanismului unic de rezoluție după finele acestui an, care sunt uh, perspectivele. Și ați mai menționat și un alt element și aici aș dori să înțeleg mai bine la ce, ce vă referiți. Spuneați aplicarea principiului proporționalității în domeniul remunerației pune delicate probleme legislative. Aici vreau să înțeleg la ce anume vă referiți și pentru domnul Bernardino. Întrebarea mea se referă la pepuri. Ce putem face pentru ca acest produs să devină realitate și să uh, fie un, o alternativă eficientă pentru pensii? Președintele, mulțumesc. Doar un minut pentru răspunsul, pentru că altfel uh, vom avea probleme cu timpul. Mulțumesc, vă încerca să fiu foarte 5. Cred că trebuie să ne dăm seama că în mediul de dobânzi căzute în care ne aflăm, crește sectorul gri. Pentru că investitorii, depo- deponenții știu că câștigă puțin, dacă merg la bancă, încearcă să găsească posibilități de câștigi mai bune. Uh, de aceea nu cred că putem spune că creșterea sectorului nebancar se datorează reglementărilor insuficiente. Se datorează și condițiilor de pe piață, ceea ce nu înseamnă că nu există riscuri. Există chiar riscul de supraevaluare în sectorul nebancar. Da, faptul. <clears throat> Dar acestea sunt consecințele uh, cadrului în care ne aflăm acum cu dobânzi foarte scăzute. Acum, în ceea ce privește expunerea la shadow banking, băncile care se pun reglementările își reduc acum expunerile pe această falie. Nu avem uh, încă date concentrate în acest domeniu, avem un document uh, în lucru pentru a înțelege care sunt expunerile și să vedem dacă putem aplica limite de expuneri la aceste cazuri. Feedback-ul a fost de dur pentru că ni s-a spus că am, am aruncat plasa prea departe, cerem prea multe informații Bine, noi încercăm să găsim echilibrul necesar, să înțelegem ce se întâmplă în ceea ce privește transferul de riscuri din sectorul bancar către alte sectoare, în ceea ce privește implementarea BRD și uh, SSM. Înțeleg că 24 dintre autoritățile naționale de supraveghere din 28 Uh, se pregătesc, cred că 16 au implementat uh, deja reglementările. Problema este că nu există colegii de rezoluție. Uh, deci nu se poate nu se poate vorbi de decizii comune și atunci procesul de finalizare până la finalul acestui an, până la urmă, nu va putea fi respectat. Sigur, la nivelul băncilor mari, în special a celor globale, s-au făcut progrese mari, dar uh, încă mai e de lucru. În ceea ce privește principiul proporționalității și remunerarea, Interpretarea noastră juridică a fost confirmată de serviciile juridice ale Comisiei, în sensul că anumite reglementări din CRD, Directiva cu privire la cerințele de capital, care fusese introduse pentru băncile mici și bonusurile mici, nu pot fi menținute în actualul cadru legislativ, ceea ce înseamnă că amânarea bonusurilor și a instrumentelor de bonus ar aplica și băncilor foarte mici care acordă doar câteva mii ca bonus. Acest lucru ar fi negativ pentru întreaga industrie. Nu cred că ăsta era efectul la care v-ați gândit atunci când ați inclus această prevedere în directivă pentru că ar duce ar trebui oarecum prevăzută o excludere pentru aceste entități mai mici. Mulțumesc, foarte succint. Am uh, lucrat intens la acest produs paneuropean de pensii și la crearea unei piețe unice pentru uh, pensii, ceea ce nu avem în momentul de față, există o mare fragmentare și există dovezi că vom avea rezultate mult mai bune pentru consumatori și se vor reduce și costurile utilizând piața unică ca instrument. În acest domeniu al pensiilor credem că este posibil, ar putea de asemenea să contribuie la investiții pe termen mai lung de care economia europeană are nevoie, pentru că uh, e vorba și de datorii pe termen lung aici. Um, acest lucru a dus și la propuneri și întrebări concrete. Suntem în dialog cu industria, ne bucurăm că avem acest dialog și cu dumneavoastră. Sper că în, în final vom fi în măsură să oferim ceva care să-i facă pe cetățenii europeni să se implice mai mult și cred că putem furniza acest uh, sentiment pozitiv vis-a-vis -vis de apartenența la UE. Pentru că mm, trebuie spus lucrurilor pe nume, în anumite țări situația nu este bună. Mulțumesc! Cu siguranță se impune o discuție mai pe largă în acest domeniu pentru că e vorba de o propunere foarte importantă pe care o aveți în lucru. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la stabilitate, însă în actualul caz trebuie să vedem cum va funcționa și cu creșterea. Vă întreb asta și în contextul în care nu avem un uh, cadru de reglementări pentru rezoluție în afara sectorului bancar, și aș dori să mă întreb pe domnul Bernardino, de fapt, ce s-ar întâmpla în actuala situație dacă un fond de pensii major ar falimenta într-unul din statele membre euro? Și a doua întrebare, tot în dumneavoastră, se referă la faptul că în momentul de față introducem modificările la solvabilitate 2 și există propuneri prin legislația de nivel 2 de a folosi anumite mecanisme de introducere treptată a factorilor de risc după cum probabil știți, entitățile nelistate sunt uh, excluse de la această modificare, ceea ce ar complica lucrurile pentru IMM-uri și pentru domnul Enria. Dat fiind faptul că spuneați că acum uh, că există um, idei de limitare a expunerii băncilor la datorile suverane și de stabilire a unei limite de expunere pentru statele membre care ar diferi de la stat membru la stat membru. Sunteți pentru astfel de diversificare? Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că este una foarte importantă. Dacă ne uităm la cadrul de reglementări pe asigurări la nivel european, cred că breja uh, existentă este cadrul de rezoluție și redresare. Nu înseamnă că nu există instrumente, există, dar sunt foarte diferite la nivel național. Supraveghetorii au competențe diferite. Am identificat acest lucru, am uh, pus-o pe tapet cu comisia la modul concret Într-adevăr, anumite companii mici se confruntă cu probleme, dar având experiența pe care o avem, știm că vor exista uh, probleme în ceea ce privește tratamentul din partea supraveghetorilor și consecvența și coerența și știm că nu există un regim UE pentru schemele de garantare pentru asigurări. Sunt doar câteva țări care au astfel de garanții, există breșe și mai există și partea de aplicare. Deci, în orice caz, este un domeniu în care credem că mai trebuie să se muncească pentru a uh, închega mai bine acest cadru de reglementare în domeniul asigurărilor. În ceea ce privește introducerea treptată a factorului de risc, acest lucru s-a discutat la nivel politic. Există o serie întreagă de prevederi tranzitorii incluse în uh, salvabilitate 2. Cu siguranță le vom monitoriza. Știu că mai există probleme și cu entitățile nelistate, necotate, însă acest lucru depășește capacitatea noastră de intervenție. S-a discutat acest lucru destul de intens la nivel politic. Pe de altă parte, așa cum vă spuneam, vă monitoriza, să vedem dacă există și consecințe neintenționate și vă vom ține la curent. Mulțumesc, Andreea. Acum, dacă am înțeles bine, ideea e că nu, nu venim acum și elaborăm niște limite de expuneri care să nu corespundă cadrului legislativ general. Înțeleg că ideea se leagă și de dezbaterea vis-a-vis -vis de gradul de sensibilitate a cerințelor și în baza solvabilitate 2. E o problemă mai delicată. Uneori există această neînțelegere cum că uh, riscul suveran nu ar fi acoperit de actualul cadru. Dar trebuie să uh, spunem că multe bănci uh, folosesc modele de <clears throat> ponderare internă pentru riscul suveran, dar acestea nu sunt neapărat identice. Prin uh, testele de stres din 2011 au fost introduse deja anumite cerințe piloni pentru riscul suveran atunci când există. Ce nu este acoperit însă, și probabil că la asta vă refereați, uh, este riscul de concentrare, și anume faptul că anumite bănci au uh, o expunere mult prea mare pe datoria lor uh, internă a țării. Este un punct de care va trebui să ne ocupăm. La nivel general, Comitetul Basel se ocupă de acest lucru, dar nu vreau să creez impresia uh, că în timp ce standardele globale se, elubera, uh, se elaborează, noi mai avem breșe aici în Europa. Mulțumesc, da, un aspect important. De asemenea, Uh, s-a mai vorbit și de regulile de diversificare, care poate că merită să fie discutate. Iacob în Vaițe, care acum follow Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să plec de la întrebarea Danutei Hubner. L-a întrebat pe mână dreptate pe domnul Bernardino despre problema legată de lipsa unui regim adecvat pentru asigurări în cazul în care ne confruntăm cu necazuri. Am putea merge chiar un pas mai departe și am putea spune, poate există anumite promisiuni care se fac de către companiile de asigurări, care n-ar trebui să se mai facă la nivel atât de extins. Spre exemplu, poți să-ți imaginezi că anumite tipuri de uh, de promisiuni legate de beneficii necondiționale n-ar trebui să mai fie făcute. Poate ar trebui să fie condiționate, cel puțin un pic, de macro-dezvoltări uriașe și mă, sunt curios ce părere aveți, în ce măsură răspunsul ar putea să fie legat de redactarea tipurilor de contracte care ar trebui să fie în continuare permise. E o întrebare foarte bună și o să răspund în două părți. Pe de o parte, așa cum am spus, unul din elementele principale, începând cu 2011, pe care le-am tot inclus în recomandările și avizele noastre, se leagă de uh, dobânzile mici și de elementele structurale, și anume tipurile de contracte și de promisiuni pe care le faci. Uh, și am spus foarte clar autorităților naționale și sectorului că este fundamental ca firmele să își regândească modelul de afaceri, pentru că problema este că aceste promisiuni care au fost făcute, aceste garanții pe termen lung, nu uh, au fost evaluate corect din punct de vedere al prețului. Și dacă ne uităm din perspectiva solvabilitate 2, care este mai consecventă și mai consistentă cu piața, vezi acest lucru. Deci problemele existau, dar de-abia acum le-am identificat. Deci această problemă de a ne uita la structura produselor este acolo de la bun început. Și deja am văzut modificări, am văzut schimbări și bineînțeles vom urmări situația. În al doilea rând, beneficiile definite și partea de pensii, pentru că nu vorbim doar de asigurări, ci și de pensii și pe partea de beneficii definite, de prestații definite, ne uităm la contribuții. Evident, ne place sau nu, asta e realitatea. Noi am continuat să lucrăm la analiza fondurilor de pensii din punctul de vedere al solvabilității lor și sperăm că în primul semestru din anul viitor să venim cu un aviz către instituțiile europene pentru crearea unui cadru de analiză pentru durabilitatea acestor promisiuni pe termen lung. Și cred că acesta trebuie să fie transparent pentru a rezolva situația. În al doilea rând, facem în acest an testele de stres asupra uh, fondurilor de pensii și sunt convins că uh, această îngrijorare a dumneavoastră va face parte din uh, testele noastre de stres. Mulțumesc! Mulțumesc, Pablo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Am o întrebare de natură generală pentru cei trei. În mai anul acesta, în Comisia Comună a celor trei actualități, ESMA a publicat un raport privind recomandările pentru a impulsiona piața titlurilor de valoare în Europa conform și publicației comisarului Hill, mai ales în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Cum credeți că se poate acționa pentru a impulsiona creșterea și crearea de locuri de muncă? și de asemenea gândindu-mă la titlurile de valoare, cum se poate face, cum se poate impulsiona acest lucru în, în Europa. Parlamentul așteaptă raportul Comisiei care urmează să creeze o piață unică a capitalului și sperăm uh, că vom avea propuneri concrete, mai ales în ceea ce privește crearea de titluri de valoare. Ce piloni uh, credeți dumneavoastră că trebuie să existe pentru asemenea piață unică în Europa și care, trebuie, care sunt pașii pentru a realiza acest lucru? Mulțumesc foarte mult! Thank you. Let me brief. Mulțumesc. O să reacționez pe scurt în ceea ce privește problema securitizării și uh, uh Uniunea uh, Piețelor de Capital. În ceea ce privește securitizarea, cele trei autorități au cooperat și cred că activitatea noastră comună s-a concentrat asupra consecvenței cadrului de securitizare în toate actele legislative. Dacă vă uitați la anii anteriori, vedeți că au existat cerințe noi în ceea ce privește legislația privind uh, băncile de capital, și acest, aceste acte legislative ar putea beneficia de mai multă consecvență. Trebuie să ne asigurăm că pleacă de la aceleași concepte. Deci am lucrat uh, din greu pentru a asigura consecvența în aceste acte legislative și am transmis un raport comisiei care este public și disponibil uh, uh, comisiei și cred că și colegii mei vor răspunde mai pe larg. Apoi, din perspectiva ESMA, noi am uh, lucrat din greu la uh, aspectul transparenței și dezvăluirii de informații. Una din problemele crizei financiare a fost faptul că investitorii nu puteau judeca calitatea portofoliilor de împrumuturi. Deci, transparența este un element extrem de important al acestei piețe și am lucrat la asta, dar ar trebui să spun că nu a fost cel mai ușor exercițiu, pentru că trebuie să ne întrebăm dacă avem resurse suficiente pentru a face un asemenea website care să ofere transparența necesară. Apoi, cum putem, în general, să sprijinim Uniunea uh, Piețelor de Capital? Cred că, mai ales în cadrul de timp care ni s-a acordat, cred că putem face acest lucru pas cu pas. Putem analiza diversele elemente uh, ale piețelor financiare europene. Uh, putem să ne uităm la dezvoltarea anumitor canale, uh, să ne uităm și la crowdfunding, spre exemplu, putem uh, îmbunătăți canalele de gestionare a activelor și, așa cum am spus în prezentarea mea inițială, important este să se aplice în mod consecvent reforma legislativă actuală. Reforma legislativă a fost făcută în cadrul stabilității și uh, protecției investitorilor. Dar uh, trebuie să ne dăm seama că în ultimii ani s-au tot uh, făcut tot felul de prevederi care să intre într-un regulament unic și deci acum trebuie să ne asigurăm că supravegherea este consecventă în cele 28 de state membre. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter Zimon. Aș dori să pun și eu o întrebare. Plecând de la ceea ce a menționat deja doamna Ferreira. Acum două săptămâni la Econ s-a discutat bugetul general pe 2016 și ați vorbit despre impactul finanțării actuale și ați spus că dacă avem o creștere, așa cum ne-am dorit noi în Comisia Econ, ați putea să vă îndepliniți sarcinile așa cum vă doriți. Ați vorbit despre colectarea datelor și despre uh, partea de IT. Cum vă puteți face treaba dacă există probleme legate de colectarea datelor? Și asta mă duce la întrebarea pe care vreau să vă adresez. Dacă se rămâne la acest nivel de finanțare pentru instituțiile dumneavoastră, ne puteți spune ce vreți să faceți pe termen lung? Credeți că sarcinile pe care le primiți din partea noastră și care sunt din ce în ce mai multe pot fi îndeplinite așa cum se așteaptă contribuabilul? Ce fel de finanțare va trebui ca să faceți treaba așa cum trebuie? Și a doua întrebare, care este legată tot de finanțare, este cine va plăti? Și aș vrea să aud părerea tuturor uh, invitaților. Ce părere aveți despre uh, propunerea Econ de a se elimina contribuțiile agențiilor naționale și să avem doar un sistem de taxe din partea participanților pe piață sau, alternativ, o finanțare care nu e finanțare, contribuție de la buget și taxe din partea participanților. Vă rog. Câteva reacții inițiale. Mai întâi, după cum probabil știți foarte bine, sistemul de finanțare pentru agenția noastră este revizuit de comisarul Hill în acest moment. Asta face parte din mandatul său și uh, ne uităm la îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru cele trei autorități. Uh, într-adevăr, Așa cum ați spus, este important să reducem și chiar să eliminăm contribuțiile din partea autorităților uh, naționale. Motivul fiind că, într-o oarecare măsură, este destul de incorrect și de irațional, pentru că mai multe fonduri pentru autorități înseamnă mai puține fonduri pentru autoritățile naționale competente și dacă ne uităm la legislația din ultimii ani, este practic un transfer uh, de, uh, nu este un transfer de responsabilități, ci se crește nivelul de responsabilitate atât la nivel european cât și la nivel național. Deci cred că îndepărtarea finanțării din partea autorităților naționale ar trebui să facă parte din această dezbatere, dar acum, cum spuneam, ține de comisar să ia o decizie și din punctul nostru de vedere să ia o decizie cât mai repede. Cred că nu ar trebui să, sub, uh, să subestimăm faptul că legislația e foarte importantă, dar implementarea și implementarea adecvată în practica de, de zi cu zi este mai mult decât importantă. Deci dacă nu avem suficiente resurse pentru partea de implementare, subminăm obiectivele uh, reformei legislative. Mulțumesc. Alte observații? Bun. Deci trecem la următoarea întrebare. Kay Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Mi surprinde că mai am dreptul la încă o întrebare. Deci o să pun întrebarea pe care nu credeam că o să am uh, timp să pun uh, către domnul uh, Andria. În ceea ce privește dosarul CSDR pe care nu l-ați menționat, știu că există multe alte dosare importante în care v-ați angajat, dar după cum știți, Parlamentul European întotdeauna a avut uh, un punct de vedere clar în ceea ce privește un capital adecvat pentru practicile riscante și s-a ajuns la un uh, compromis în ceea ce privește un uh, capital suplimentar uh, pentru a rezolva problema riscului dezvăluit de comisie și aș vrea să știu cum s-au desfășurat munca dumneavoastră pe această temă. Știu că există multe cerințe din partea autorităților naționale implicate pentru a uh, reuși să facă față acestui text de nivel 2 și uh, o idee legată de modul în care s-a progresat ar fi extrem de utilă. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. A fost uh, un dosar extrem de dificil pentru noi. După cum știți, am mers la consultări Uh, publice, propunând uh, criterii pentru aceste adăugiri de capital și suntem aproape de finalizare. Am uh, primit multe reacții în timpul acestor consultări și acum calibrăm propunerea finală și ar trebui să fim destul de aproape sperăm să putem uh, rezolva acest dosar uh, cel mai târziu la începutul lunii viitoare. Uh, nu aș avea nicio problemă să discutăm și bilateral ca să vă dau mai multe detalii, dar elementul esențial este să ne asigurăm că există aceste adăugiri de Uh, capital care să fie calibrate. Punctul cheie este legat de monedă și de cum se poate calibra în funcție de valuta folosită. Și discutăm acum foarte tehnic să ne asigurăm că există o acoperire suficient de bună pentru toate valutele uh, disponibile de unde apar aceste expuneri. Și acesta este punctul asupra căruia ne concentrăm în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paunova. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni, participanții pe piață și legiuitorii au venit cu niște îngrijorări legate de propunerea ESMA, care face parte din pachetul de reformă MIFID 2, cum că um, traderii ar trebui să facă publice ofertele și se pare că există o îngrijorare legată despre de plan, de plafonul până la care trebuie să se aplice această transparență. Mie mi se pare destul de extins și nu, nu recunoaște caracteristica dinamică a lichidităților. Și aici dezavantajul ar fi că piața de obligațiuni s-ar putea bloca atunci când lichiditatea este prea mică deci, din punctul meu de vedere, din câte știu, uh, ESMA trebuie să uh, publice niște standarde pentru a stabili ce înseamnă lichiditate și ce nu. Credeți că veți reuși să vă ridicați la așteptările sectorului și să găsiți un sistem corect care să echilibreze atât lichiditățile cât și transparența și uh, în cazul în care acest sistem nu va fi acceptat, ce alte opțiuni ați propune instituțiilor europene și sectorului? Mulțumesc! După cum ați subliniat pe bună dreptate, această transparență este un element extrem de important din MIFID 2 și MIFIR ESMA întotdeauna a avut uh, părerea că transparența și lichiditățile de pe piața de obligațiuni sunt diferite decât cele de pe piața de capital. Obligațiunile sunt uh, tranzacționate mai uh, rar și se tranzacțiile se fac într-un mod mai calibrat. Deci dacă nu există lichiditate sau dacă e lichiditate redusă, odată cu transparența, lichiditatea s-ar reduce și mai mult. Tocmai acesta este motivul pentru care acest subiect s-a bucurat de atât de multă atenție uh, atât la nivelul nostru cât și la nivelul Parlamentului European. Vreau să subliniez două elemente. În primul rând există intenția colegiuitorilor. Dacă vă uitați la MIFID 2 și MIFIR, este, să, este ca piața obligațiunilor să fie mai transparentă, plecând de la presupunerea că dacă se fac lucrurile într-un mod precaut, transparența poate duce la mai multă lichidități pentru că investitorii au mai multă încredere în piață și sunt mai dispuși să participe pe piață. Uh, calibrăm cu mare grijă acest lucru. Știți că există o dezbatere, Fia Ibia, unde încă trebuie să mai luăm o decizie și cred că este important să uh, înțelegem că doar o mică parte din piața de obligațiuni va fi supusă acestei cerințe de transparență. Deci, uh, cifrele actuale arată că doar 5% din întreaga piață de obligațiuni va fi supusă acestor cerințe de transparență. Dacă pe neașteptate sau în mod inadvertent atunci când sistemul apare există consecințe neintenționate sau efecte adverse, beneficiul că avem aceste standarde tehnice este că putem să le revizuim și le putem revizui și aici în Comisia Econ pentru ca și dumneavoastră să aveți un cuvânt de spus. Mulțumesc. Doamna Iuben Hoitzen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să plec de la întrebarea Danutei Hubner și a colegului care se, mă studiază cu atenție. Cred că pe bună dreptate ați spus că există un pericol mare legat de această rată a dobânzii foarte scăzută. Vreau să știu dacă asiguratorii încearcă să obțină randamente mai bune sau nu. Apoi, o parte din îngrijorările legate de bilanțuri pentru asigurările de viață și pentru fondurile de pensii este legată și de pasive. Vreau să știu dacă ratele IOPA baza cărora există discounturi pentru aceste pasive pe termen lung oferă suficientă siguranță pieței și dacă da, atunci cum, -ar putea, cum ar putea supraveghetorii să rezolve potențialele riscuri? Apoi vreau să mă refer și la raportul comun pe care l-ați avut în ceea ce privește riscul și vulnerabilitățile. Ați spus că trebuie ca supraveghetorii să aibă o abordare flexibilă Uh, asta e o exprimare foarte frumoasă, dar uh, ce înseamnă ea de fapt? Care este această abordare flexibilă și holistică? Ar trebui ca supraveghetorii să oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește ratele de discount sau uh, mai mult timp pentru a rezolva problemele legate de solvabilitate sau Uh, modul în care se calculează nivelul de solvabilitate. Deci, care sunt aspectele la care vă gândiți uh, atunci când uh, vorbiți despre asta? Mulțumesc foarte mult. Este o întrebare foarte bună. Am monitorizat acest lucru din perspectiva calitativă și cantitativă. În ceea ce privește perspectiva cantitativă, cifrele pe care le-am avut până acum deși cele de la finalul anului vor fi mult mai exacte și mai apropiate de realitate, nu arată o deviere masivă față de investițiile uh, normale ale asiguratorilor. Dar la uh, evaluările calitative pe care le-am făcut și la, în dialogul pe care l-am avut cu sectorul și cu autoritățile naționale, uh, am văzut că au apărut investiții în domenii care nu erau tradiționale pentru asiguratori. Deci vedem expuneri la credite sau aranjamente cu băncile și infrastructura s-a modificat. Deci începem, am început să vedem acest lucru și sperăm că la finalul anului să avem cifre mai concrete pentru a vă putea oferi o imagine mai clară. În ceea ce privește problema uh, ratelor alternative pentru pasive. Asta, mult clar, face parte din uh, regim. A fost introdusă și în Omnibus 2, a fost, de fapt, preluată din Omnibus 2 pentru solvabilitate 2, pentru a avea un regim care să fie mai consecvent. Deci, uh, răspunsul este în legislație și este chiar foarte clar în Omnibus 2 uh, că această rată nu se poate modifica non-stop, deci trebuie să fie stabilă în timp pentru a evita uh, această volatilitate uh, foarte mare. Decizia noastră până acum care face parte din pregătirea pentru solvabilitate 2 Decizia este, deci, ca pentru intrarea în vigoare a regimului să folosim uh, rata care a fost folosită pentru toată calibrarea regimului și analiza garanțiilor pe termen lung, care a stat de altfel la baza deciziei dumneavoastră în ceea ce privește Omnibus 2, dar în același timp ne uităm la metodologia care este folosită pentru a calcula uh, și o să încercăm să avem o consultare mai extinsă în 2016 pentru a revizui metodologia pentru a vedea câți ani trebuie să luăm în calcul, ce fel de factori folosim și cum ar trebui să evaluăm uh, randamentele pe termen lung și inflația pe termen lung. Deci, uh, în momentul de față, toate acestea sunt revizuite și vrem să evităm să nu apară consecințe neintenționate în această mutare de la solvabilitatea 1 la 2. De ce am considerat că este mai bine să păstrăm rata care a fost utilizată pentru toate studiile de impact. Apoi, în ceea ce privește abordarea holistică, cred că este, vizează mai mult partea de pensii, pentru că pe partea de asigurări avem deja elemente concrete în regim. În ceea ce privește perioada de tranziție, de recuperare, de redresare, cum ar trebui supraveghetorii să facă față și așa mai departe. Pe partea de pensii, nu există această analiză a solvabilității în directivă și am lucrat la ceea ce ne numeam noi perspectiva holistică pentru a avea niște evaluări bazate pe realitate. Pentru că realitatea este clară. Atunci când ne uităm la angajamentele pe termen lung cu o privire mai realistă, nu e decât două căi de urmat. Fie crești contribuțiile, fie reduci beneficiile. Nu există miracole și cred că tocmai acest lucru trebuie să devină transparent. Asta nu înseamnă că consideram că ar trebui ca supraveghetorii să fie inflexibili. Nu, avem angajamente pe termen lung, dar pentru a lua decizii trebuie să avem și cifre și trebuie să avem o valoare mai realistă și tocmai asta numeam eu o privire mai realistă în ceea ce privește solvabilitatea. Peter. Mulțumesc. Ultima întrebare, Peter. Letzte Frage. Mulțumesc. Ultima mea întrebare este adresată domnului Enria. Pe 14 aprilie anul acesta um, am avut um, invitați în Comisia Econ, unde am discutat articolul 136 și standardele tehnice de implementare. Pentru mine important a fost atunci tratare, tratamentul <clears throat> micilor agenții de rating uh, în comparație cu cele mari și în ce măsură calculul uh, capitalului propriu efectuat de bănci uh, este același pentru diferitele agenții de rating. Întrebarea este dacă <clears throat> evaluările agențiilor de rating uh, depind de anumiți factori și de anumită supraveghere pentru a mai putea pe viitor să acorde ratingul de triplu A. Pentru că dacă așa ar fi dacă ar fi fost uh, vorba de un număr minim de ratinguri deja efectuate, um, atunci agențiile mici de rating nici n-ar mai fi putut uh, accede pe piață. În opinia noastră, exist, ar constitui un uh, dezavantaj uh, concurențial pentru agențiile mici de rating și criza uh, pe care am traversat-o <clears throat> tocmai a arătat acest lucru. A doua întrebare, cum se ține cont în standardele tehnice de principiul conform căruia există o perioadă de grație în cursul căreia agențiile mici pot colecta datele necesare acest lucru ar trebui uh, prevăzut? Care e de fapt situația? Thank you. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Da, este o chestiune delicată, discutată și ca urmare a scrisorii dumneavoastră și a altor discuții cu Comisia. Din punct de vedere prudențial, ne preocupă și avem un obiectiv și anume că e vorba de cerințe care reflectă o evaluare robustă a riscului. Evaluarea este cu atât mai robustă cu cât avem mai multe date care susțin evaluarea respectivă. Agențiile de evaluare a riscului de credit, unele dintre ele nu pot îndeplini cerințele, nu pot face uh, asemenea evaluări, mai ales uh, pentru marile firme. Asta este o constrângere pentru aceste agenții, dar uh, asta e. Înțelegem preocupările aduse în discuție și acum ne ocupăm de o propunere care încearcă să găsească un echilibru just. Și vorbim despre această perioadă de grație un, pentru a putea ajunge la echilibru corect. Sigur că ne preocupă și pe noi consecvența dintre acest tratament standard uh, pentru agențiile de evaluare a riscului de credit din punct de vedere al securitizării. Deci ne străduim să asigurăm consecvența, iar perioada de grație s-ar putea să fie abordarea corectă. Ne ocupăm, deci cum spuneam, de acest lucru. Vreau să mai menționez ceva. Aici încercăm să ne aliniem pentru că aceeași perioadă de grație se va aplica și la Uh, solvabilitate 2. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doresc să vă mulțumesc, uh, Stefan, Andreea, Gabriel, pentru acest schimb de opinii foarte util. Nu pot să rezum, pentru că realmente au fost foarte multe chestiuni importante care au ieșit uh, la iveală în discuție și vom continua dialogul și discuțiile. Doresc acum doar să subliniez o chestiune finală și anume problema resurselor. Cred că tot ce a spus dumneavoastră și logicul, spiritul, logica, spiritul întrebărilor arată că trebuie să vă susținem pentru această chestiune. Sunt chestiuni importante, pentru că dacă vrem să facem față provocărilor care ne așteaptă, trebuie să avem un sistem care să fie finanțat așa cum trebuie. Deci vă susținem din acest punct de vedere. Bun, vom continua dialogul, vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii foarte interesant. Vă mulțumim pentru atenție. So, I will go quickly. Bun, acum repede anunțurile și apoi voturile foarte repede. Vreau să vă reamintesc că avem uh, săptămâna viitoare, joi dimineață, de la 10 la 12.30, o reuniune a comisiilor comună, uh, un schimb de vederi cu uh, Jean-Claude Juncker, cu Pierre Moscovici, pe chestiuni de impozitare împreună cu Comisia pentru Impozitare. Mâine de la 3 la 5 o să avem un schimb de vederi cu reprezentanții parlamentelor naționale în contextul semestrului european. Deci, ă, la prânz, cam camera va fi, sala noastră va fi reamenajată pentru a putea face față invitațiilor pe care îi avem. E un moment important uh, și pentru parlamentele naționale. Trecem acum la punctul 7, adoptarea propunerii de calendar pentru 2016. Reuniunile noastre le-ați primit, dacă nu aveți obiecții, îl putem considera adoptat. Vă mulțumesc. Și acum trecem la punctul 8 din ordinea de zi, reconsultarea comisiei, după cum știți. La punctul 8. După cum știți, s-a ajuns la un acord politic uh, uh, nu se mai numește medierea asigurărilor, ci se numește distribuție. Eu un rezultat pozitiv pentru Parlament. Vreau să-l felicit pe raportor, Werner Langen, iar acum trebuie să votăm. Este un vot prin apel um, nominal, conform regulile de procedură. Vreau să-i dau cuvântul lui Burherwald în numele lui Werner Langen. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Lange. E pe drum spre Bruxelles, dar e într-un ambuteiaj, de aceea m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte, voi fi și foarte subcint compromisul um, de față pentru o nouă reglementare pentru serviciile de distribuție, pentru asigurări, um, poate fi susținut de Parlamentul European cerințele noastre de standarde minime în ceea ce privește protecția consumatorului și cerințe de informare, precum și pentru înregistrarea acestor um, intermediari de asigurări, acestea au fost îndeplinite. Este un lucru îmbucurător. Sigur că am putea evidenția o serie întreagă de alte puncte, însă cred că cu toții cred că dorim să trecem la vot. Domnul Lange m-a rugat încă o dată în mod explicit să le mulțumesc raporturilor din umbră și în special colaboratorilor din secretariatul ECON, Eurofanes și Setașa Marico, și vă solicită să fiți de acord cu acest compromis. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și eu, ca și domnul Langen, vreau să mulțumesc și să felicit secretariatul pentru ajutorul pe care ni l-a acordat. Scrisoarea Consiliului a fost transmisă membrilor și acum putem trece la vot. Hai să testăm întâi. Deschidem votul pentru test. S-a închis votul. Bun, funcționează mașina de vot, așa că deschidem votul Volt prin apel nominal. Am deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 4 abțineri, un rezultat foarte bun, vă mulțumesc foarte mult. Sigur că și în plenar va trebui să confirmăm acest acord pentru prima lectură în ceea ce privește directiva de distribuire a serviciilor de asigurări. Trecem acum la punctul 9 din ordinea de zi. Și Vom începe cu analizarea actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Vom vorbi aici despre pripsuri. Nu văd pe pervanș. Este a zecea asemenea analiză lunară Trebuie să vedem, să facem un schimb de vederi privind măsurile pregătite de ESA și de Comisie. Și Pervanș ne va reprezenta. Astăzi ne vom concentra asupra pripsurilor, adică regulamentul privind documentul cheie uh, adres cu informații cheie privind producțiile de investiții care reprezintă un pas foarte important înainte privind protecția consumatorului și, bineînțeles, uh, cere și o recuperare și o cooperare uh, transsectorială între cele trei autorități. Regulamentul PRIPS introduce și o puteri importante de intervență, uh, intervenție în domeniul asigurărilor, conform celor introduse în MIFIR Astăzi am dorit să discutăm uh, aspectele tehnice, documentul tehnic care a fost publicat de Comisia Comună a celor trei autorități europene pe 23 iunie privind această chestiune a documentului cu informații cheie pentru PRIPS. Discuția această, documentul de discuție tehnică oferă părților interesate posibilitatea să comenteze anumite chestiuni tehnice legate uh, de informarea privind costurile și riscurile. Consultările s-au încheiat pe 17 august și autoritățile europene evaluează acum răspunsurile primite și apoi vor pregăti uh, standardele tehnice de reglementare care urmează să fie prezentate Comisiei până la 31 martie 2016. Deci am dori să fim puși la punct și să aflăm care sunt chestiunile cruciale din standardele tehnice și care sunt uh, opiniile uh, celor care au participat, uh, președintele ESMA și un director general ne vor prezenta cum stau lucrurile. Vă voi invita pe amândoi uh, să vorbiți și aveți la dispoziție maximum 15 minute pentru amândoi. Apoi vi se vor adresa întrebări. Steven, aveți cuvântul. Comisia, nu întâi, comisia întâi. Uh, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, uh, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că îmi permite să vă pun uh, la curent uh, cu ce se întâmplă în acest domeniu al pripsurilor. Pripsurile se bazează pe o idee simplă. Nu cei care economisesc în Europa trebuie să știe ce costuri plătesc și uh, ce riscuri își asumă când investesc. Pentru prima dată, documentul nostru introduce niște standarde comune de informare pentru toate produsele de investiții care se bazează pe uh, active care nu sunt direct cumpărate de investitor. Prim se aplică la fonduri de investiții, uh, la asigurarea uh, de viață bazată pe investiții și produse structurate. Ele se bazează pe combinarea unor instrumente financiare pentru a determina ce anume primește investitorul retail. Toate aceste produse de investiții oferite investitorilor retail după 31 decembrie 2016 trebuie să îndeplinească noile reguli și este foarte greu, uh, uh, uh, nu? Noi încercăm să oferim un format care să n-aibă mai mult de trei pagini. Ca urmare a acordului dintre Parlament și Consiliul de anul trecut, autoritățile de supraveghere europene vor să pună la punct reguli în detaliu privind acest info- document informativ. Steve Maio vă va face o prezentare mai în detaliu. De asemenea, permiteți-mi să vă explic mai în detaliu ce a făcut Comisia Europeană până în acest moment pentru a susține autoritățile europene de uh, um, supraveghere, pentru a ne asigura că uh, informațiile pot fi utile pentru consumator. Comisia l-a însărcinat pe contractor să facă un studiu, studiu uh, a fost proiectat astfel încât uh, să ne oferă o viziune clară a, apropo de modul de a prezenta informațiile pentru a putea fi înțelese de consumatori și pentru a le permite consumatorilor să compare informațiilor. Testarea consumatorilor s-a făcut în 10 state membre care au fost alese pentru a acoperi geografic Uniunea Europeană de asemenea, au fost alese pentru a reflecta trăsăturile specifice și nivelurile diferite de dezvoltare a pietelor PRIPS în Uniunea Europeană. Pentru a ne asigura că acest ă, instrument funcționează, s-au testat mai multe produse, produse structurate, fonduri de investiții, Uh, asigurări de viață cu profit uh, și de asemenea contracte de asigurări de viață bazate pe o legătură cu unități de investiție. Studiul nu a fost finalizat încă, dar avem deja rezultate preliminare dacă vorbim de prezentarea riscului, eh, scenariile de performanță sau informațiile privind costurile. Cu eh, consumatorii eh, preferă ca totul să fie foarte simplu și clar. Nu vor subcategorii, nu vor prea multe detalii. Prezentarea riscului este o problemă foarte mare a acestui instrument un indicator simplu, cum se folosește pentru OPCVM-uri, a fost ușor înțeles de consumatori, pentru că el clasifică uh, produsul pe o scară de la 1 la 7 în ceea ce privește riscul, în funcție de riscul general și nu include niciun fel de uh, separare într-o în categorii mai mici de risc. Un acord important pentru negocierea pripsurilor este ca acest instrument să nu aibă date referitoare la cele din trecut, ci să se axeze mai degrabă pe scenarii de viitor. Studiul a arătat că aceste scenarii privind performanțele sunt mai bine înțelese atunci când se bazează pe performanța netă, adică după ce au fost deduse costurile. De asemenea, consumatorii preferă tabele și nu grafice Informațiile privind costurile sunt greu de înțeles pentru consumatori. Consumatorii înțeleg greu diferitele tipuri de costuri, cum ar fi costuri permanente, costuri incidente și așa mai departe și modul în care se diferențiază. Consumatorii vor o prezentare simplă și în general se bazează pe cifra costurilor totale și nu pe cifrele defalcate. Contractorii studiului London Economics și Ipsos își finalizează acum studiul Uh, și va fi publicat probabil în octombrie. Firește, voi răspunde la orice întrebare privind studiul încă de astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Meio, președintele ESMA. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, voi rezuma activitatea PRIPS privind în numele celor trei uh, autorități uh, și cineva de la EIOPA va putea răspunde la aceste întrebări uh, în orele următoare. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, mă bucur că am posibilitatea, în calitatea mea de președinte al Comitetului Comun a celor trei autorități, să vă pun la curent uh, cu ceea ce se întâmplă în domeniul PRIPS. Activitatea privind PRIPS, documentul informativ cheie, este unul din cele mai importante proiecte uh, întreprinse de Comisia Comună, pentru că este foarte important pentru protecția consumatorilor și investitorilor. Uh, PRIPS și instrumentul său va arăta foarte bine care este activitatea noastră pentru, în beneficiul cetățenilor europeni. Activitatea de pregătire a început în 2012 și s-a intensificat ca urmare a acordului politic din aprilie 2014. Vreau să spun că abordarea noastră este deschisă și transparentă, lucru demonstrat de publicarea două documente de discuție și de crearea unui grup de experți care este format din reprezentanții ai publicului, ai oamenilor de știință, ai cercetătorilor. Și în noiembrie va mai apărea un document uh, referitor la acest lucru. Am beneficiat și de cooperarea și de exercițiul care a fost prezentat de comisie mai devreme. Este o inițiativă importantă pentru protecția investitorilor, așa că este foarte important uh, să avem reacția consumatorilor reali. Suntem cu toții de acord că succesul acestui instrument va depinde de prezentarea și conținutul documentului. Așa că autoritățile europene s-au concentrat uh, pe două aspecte pentru a îndeplini limita 31 martie 2016 pe parcursul activității a reieșit că există o interacțiune între acest document și revizuirea chitului și realizarea lui. În numele Comisiei Comune vreau să vă spun că, ă, sigur, e bine să analizăm, să ă, aliniem dantele astfel încât tot acest pachet să poată fi livrat la sfârșitul lunii martie. Am luat legătura cu comisia și cu colegiuitorul și vom lua legătura foarte curând. Trei, iată trei dintre cele mai importante chestiuni abordate de autoritățile europene. Discuțiile continuă la nivelul autorităților europene și urmează să se ia niște decizii finale care nu au fost încă luate. Totuși voi încerca să vă fac o imagine cât mai clară a direcției în care ne îndreptăm și, bineînțeles, dacă aveți comentarii, le vom, lua, uh, le vom avea în vedere când vom lua hotărârea finală. În primul rând, dezvăluirea riscurilor legate de costuri și de uh, uh, venituri, de profituri. În primul rând, riscurile. Indicatorii de risc din kit va fi un element foarte important pe care îl iau în vedere consumatorii când iau o decizie. Am analizat cea mai bună cale de a prezenta un indicator de risc în acest kit și o metodologie care să fie folosită pentru a calcula nivelul de risc al unui produs anume. În ceea ce privește prezentarea, vom pleca de la ceea ce au spus consumatorii uh, în prezentarea de mai devreme, adică cea mai simplă prezentare care pare să fie favorizată. Apoi metodologiile. Trei dintre abordările prezentate în discuțiile tehnice sunt uh, încă avute în vedere. O abordare ar folosi atât criterii calitative cât și cantitative, celelalte două sunt cantitative. Am analizat cu atenție reacțiile față de documentul tehnic de discuție pentru a vedea care sunt opțiunile din acest punct de vedere și pentru a ne asigura că ținem cont de toate pripsurile existente. Nu există soluție perfectă la provocările privind dezvăluirea riscurilor și întotdeauna putem să facem, să ajungem la niște compromisuri. Prezentarea cea mai simplă, eu știu, duce la cele mai bune rezultate. Dacă avem mesaje clare privind riscul, atunci putem să câștigăm încrederea acestor investitori retail, iar lucrul acesta va fi un pas înainte privind dezvăluirea riscurilor Acum, costurile. Știm că foarte mulți consumatori nu acordă multă atenție costurilor când, fac, uh, o, când iau o hotărâre privind investițiile. Așa că este important că regulamentul PRIV prevede că informațiile privind costurilor vor fi foarte proeminente consumatorii uh, se lovesc de niște obstacole când evaluează aceste informații privind costurile, mai ales când se pune problema comparării costurilor diferitelor produse. Aici ne-am concentrat noi în activitatea noastră privind dezvăluirea costurilor. Obiectivul principal este să prezentăm informații cuprinzătoare privind costurile printr-un indicator de costuri, care să aibă costuri explicite cât și implicite. De asemenea, trebuie uh, aceste costuri uh, să se vadă clar care sunt costuri unice și care sunt costurile permanente pentru care îmbunătăți transparent, așa de asigura un teren de egalitate pentru toate produsele. Cât privește activitatea noastră privind pripsurile în general, trebuie să acordăm atenție caracteristicilor diferitelor produse în contextul costurilor, de exemplu, eu știu, riscurile biometrice pentru produsele de asigurări. Trebuie să ținem cont aici de informarea investitorului, țin, ținând cont de natura acestor costuri. Și ultimul punct pentru, despre care vreau să vorbesc se referă la dezvăluirea profitului unui PRIP anume avem mai multe variante în vedere. Scenariul ce ar fi dacă o abordare probabilistică și o combinație între aceste două abordări. La prima opțiune, furnizorii de produse spun cum s-ar forma produsul respectiv în diferite condiții de piață, dar nu se prezintă niciun fel de informații despre fiecare scenariu. A doua posibilitate, descrierea scenariului privind posibilitatea unor anume profituri Aici probabilitățile ar putea să fie dezvoluite sau nu. Iar uh, testarea consumatorilor arată că pentru investitorii retail e o mare problemă să înțeleagă aceste informații probabilistice. Informațiile simple sunt cele mai bune. Sper că această scurtă introducere a fost foarte utilă și așteptăm opiniile dumneavoastră privind activitatea noastră. Mulțumesc pentru... Thank you very much indeed, Mr. Mayor. Mulțumim foarte mult, domnule Mayor. Domnul Paiet are acum uh, cuvântul. Nu știu cât uh, aveți uh, în vedere să vorbiți, pentru că domnul Niederbayer trebuie să plece la 6 fără 5. Mai puțin, deci excelent. Oh. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează dumneavoastră strict regulamentul în ceea ce privește informațiile cheie pentru investitori, ne-am vrut să-l uh, echilibrăm pentru a avea protecție mai mare pentru micii investitori pentru că uneori produsele financiare sunt destul de complexe și au un profil de risc variat. Principala temere exprimată de echipa de negocieri a Parlamentului European era legată de documentul PRIPS nu este destinat informării uh, acestor investitori, uh, ci a ajuta pe cei care creează produsele să le și vândă. Și mm, mi se pare că sunt aspecte esențiale acestor uh, legisla legislații. Uh, indicatorii de, pe de performanță și uh, toți indicatorii care sunt legați de produsele alese. Și aș vrea să știu, în ceea ce privește distribuirea veniturilor, care ar fi abordarea care ar trebui adoptată. În cursul negocierilor cu Consiliul, noi am spus că apărările care uh, se leagă de uh, performanțele trecute nu reprezintă un criteriu pertinent care să asigure uh, prezicerea corectă a riscurilor de viitor și s-ar putea să fie nevoie să se țină cont mai mult de parametrii actuali pentru că ar exista un caracter mai predictiv pentru consumator și o posibilitate de a evalua mai bine riscurile legate de produsele financiare. Ne puteți uh, explica avantajele legate de această abordare, precum și uh, obstacolele care stau în calea lor și, de asemenea, calitatea acestor documente pe care se bazează această Uh, abordare. Domnul Niedermayer. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și de faptul că ați ținut cont de limitările mele. Vorbesc aici în numele și în numele doamnei Pietikainen. Deci formulez întrebările dânsei. Dânsa dorește să vă mulțumesc, în primul rând, pentru bună activitate depusă care reflectă cerințele de nivel 1. În ceea ce privește cele trei tipuri de riscuri, de piață și de lichiditate, consideră că ar fi bine să fie prezentate într-un grafic pentru a asigura compatibilitate și o mai bună înțelegere de către utilizatori. De asemenea, și timpul este important. Și anume, cum anume caracteristicile riscului se schimbă în timp, ar trebui uh, să se reflecte în model prin intermediul unor parametri. În cazul așa numitor stranded assets, dacă garanțiile ar trebui avute în vedere. Dacă, de pildă, vorbim de producătorii de uh, țiței, atunci acțiunile globale în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice s-ar putea să ducă la o scădere a prețului acțiunilor acestora. În acest context, se dorește să se știe dacă s-a făcut o încercare de prezentare a acestor indicatori sumari. În ceea ce privește scenariul de uh, performanță versus cost și aici, doamna Pietikainen consideră că este important ca scenariile de performanță să fie aliniate cu scenariile de costuri. Însă consideră că este foarte important ca efectul cumulativ al costurilor, așa cum s-a menționat deja, să se uh, reprezinte de așa manieră încât să fie cât mai ușor de înțeles pentru client. Așa cum s-a arătat și în trecut, natura cumulativă a costurilor a fost uh, de manieră mm, să fie foarte dificil înțeleasă de către consumatorii retail. Înțelegerea acestor tipuri de costuri e greu de analizat de consumatori. Cum vă puteți asigura că va exista uh, <clears throat> o manieră ușoară de înțelegere atât pentru costurile incidentale cât și pentru cele cumulative? Mulțumesc, domnule Niedermayer, doamnă Rimbo, acum. Mulțumesc. Uh, domnule președinte, și eu aș dori să vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, domnul Camal, care din păcate nu poate fi astăzi aici. Nu cred că în ceea ce privește numărul limitat de prezență astăzi poate fi considerat ca o lipsă de interes, pentru că știm cu toții că PRIPS sunt uh, foarte multe uh, lucruri importante. Multe din întrebările formulate de domnul Kamal deja și-au găsit răspunsul în prezentarea noastră. Însă obiectivul pe care îl avem în ceea ce privește acest document cu informații cheie pentru PRIPS este să existe un echilibru pentru uh, toți investitorii. Cred că consultările la nivelul Comisiei Comune ne arată uh, încercarea de a găsi acest echilibru. Eu mi-aș dori să mai existe și alte consultări publice, evident, înainte ca proiectul final să apară. Acest lucru, sigur că ar putea fi <clears throat> sporit cu rezultatele testelor uh, asupra consumatorilor. Este un proces util, ați spus și ați obținut deja niște rezultate utile de pe urma acestei analize. Noi sperăm că veți prezenta și un raport final Comisiei pentru că sperăm că valoarea nu se va limita doar la acest act legislativ. Pentru că încercăm să înțelegem de ce și cum iau investitorii decizii cu, anumite, cu privire la anumite produse. De asemenea, cred că <clears throat> agregarea costurilor este o chestiune importantă atunci când este vorba de elaborarea acestui document. Consultările cu paneluri de consumatori au arătat că se preferă un cost cumulat. Însă cred că acest lucru uh, nu înseamnă că diferitele costuri uh, să poată fi și uh, defalcate pentru ca consumatorii să poată face comparațiile necesare atunci când este vorba de <clears throat> costuri de gestiune, costuri de încheiere a poliței, costuri uh, de răscumpărare și așa mai departe. E important că atunci când vorbim despre mifi și interacțiunea cu acest dosar, ca să uh, nu se folosească doar o cifră unică dată ca informație către consumatori. Sunt uh, convinsă că se va încerca coordonarea actelor delegate în ceea ce privește MIFID cu cele privind PRIPS. De asemenea, cred că este important să încercăm să înțelegem Uh, spre cuprinderea produselor incluse în PRIPS. Și dacă mai e nevoie de clarificări, uh, poate că ar fi util să le primim. De asemenea, ați mai menționat crasele de risc. Domnul Kamal uh, prespunea că se va pleca de la documentul uh, privind OPCVM-urile pentru că este important să existe o clasă simplă de risc pentru investitor care să fie inteligibilă, însă avem nevoie și de același tip de analiză, astfel încât uh, și uh, producătorii uh, acestor produse să nu fie supra-solicitați. Mulțumesc foarte mult, doamne Swinburne. Am să dau acum cuvântul domnului Gigold. <clears throat> Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mă limitez doar la lucruri care nu au fost încă abordate în mod explicit. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza exhaustivă. Trei pagini de document cheie necesită 360 de pagini de explicații, iar demonstrează că e foarte dificil ca să explici lucruri complicate uh, într-o manieră ușoară. Însă obiectivul nostru este de a îndepărta produsele dăunoase de pe piață, deci este o provocare majoră. În ceea ce privește diferitele opțiuni care au fost prezentate, în ceea ce privește prezentarea costurilor opțiunea 1 de a avea costuri totale. A, reducerea randamentului și al doua opțiune erau costurile totale. Prima opțiune nu e ușor de înțeles. Vrem să știu ce a revelat uh, testul la nivelul consumatorului în această privință și în al doilea rând mă întrebam dacă nu v-ați gândit uh, să faceți ceva și mai simplu și anume reducerea bun reducerea bogăției, pentru că pentru majoritatea consumatorilor este mai ușor de înțeles ce înseamnă o reducere a bogăției decât o reducere a randamentului. Limited in comparison. Uh, second, uh, when it comes... În al doilea rând, <clears throat> atunci când e vorba de riscuri și beneficii. Unul din subpunctele care ar trebui menționat în acest document cheie se referă la aceste scenarii de performanță și premizele de, care, de la care se pleacă scenariile de performanță. Pot fi o știință foarte grea. Vreau să știu cum vă veți asigura că avem de a face cu o comparabilitate reală a diferitelor scenarii um, din partea producătorilor de astfel de produse de asigurări. Se pare că e distractivă pentru comisia ceea ce spun eu. Aș vrea să știu și eu care e gluma. Întrebarea este care vor fi criteriile standardizate și cum vă veți asigura că funcționează în fapt. Apoi, în ceea ce privește riscurile, ați efectuat testări în ceea ce privește riscul de credit și riscul de lichiditate și care a fost rezultatul. Și, în ultimul rând, aș dori să subliniez că în, um, din, înțelege, din câte am înțeles eu, ați analizat doar două opțiuni, însă chestiunea investițiilor durabile reprezintă o piață în creștere și o preocupare pentru întreg Parlamentul și de aceea e nevoie de criterii clare atunci când se uh, susține că ceva ar fi sustenabil, respectiv durabil. Dacă nu s-a făcut încă nimic în această privință, aș solicita comisiei, dar și autorităților de supraveghere să demăreze activitatea în acest sens. Însă cred că este crucial acest lucru pentru a încuraja piața pe de o parte și a descuraja spălarea verde. Mulțumesc foarte mult, domnule Gigold. Acum am să dau cuvântul comisiei domnului Kender. Um, so, if I think correctly, I'm mostly going to answer two. Dacă am înțeles corect, mă voi limita la um, răspunde la ultimele două uh, întrebări cu randamentul și cu costurile. Uh, consumatorii au arătat că majoritatea lucrurilor nu erau ușor de înțeles, din nefericire. Nu cred că există un rezultat clar în ceea ce privește preferința vis-a-vis -vis de un anume indicator, dacă e randamentul sau altul. Cred că trebuie să analizăm mai în detaliu și să încercăm să găsim cea mai bună soluție împreună cu autoritățile de supraveghere. Apoi ați mai vorbit de scenarii de performanță, de maniera de standardizare. Cred că um, mai bine răspunde domnul Mayer, pentru că s-a discutat la nivelul Comitetului Comun a autorităților de supraveghere. În ceea ce privește nivelul de investiții, există deja ceva în textul cu privire la PRIPS, urmărim îndeaproape cum evoluează lucrurile. Sigur că va exista și posibilitatea de a include în uh, acest document cheie informații în această privință. Lucrurile, sigur, trebuie actualizate și supravegheate în mod corespunzător. În momentul de față așteptăm să vedem și, evident, ne gândim și la clauda de revizuire care se apropie pentru a vedea ce se mai poate face în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule Gender, și în final are cuvântul uh, președintele ESMA, domnul Mayer. Da, mulțumesc. Uh, pentru început uh, câteva reacții de ordin general, după care, cu permisiunea dumneavoastră, îi voi da cuvântul lui Tim. În primul rând, acest uh, KID ar trebui să fie un document de informare și nu un document de promovare a produselor investiționale. Știm că în momentul de față riscul este acela că investitorii nu înțeleg uh, uh, riscurile aferente produsele de investiții. Să sperăm că în baza acestui document se vor putea lua deciziile corespunzătoare. Comentariile dumneavoastră le vom avea în vedere în activitatea noastră ulterioară. O serie întreagă s-au referit la dificultățile de a prezenta lucrurile într-o manieră cât mai compactă și comprehensibilă. Pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama că pe măsură ce cumulăm informațiile, o serie de detalii se pierd. Exemplele vis-a-vis -vis de risc, de pildă. Unii vorbesc de un singur indicator fără defalcare pe risc de piață, risc de credit și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, evaluarea poate fi făcută într-o manieră diferită în funcție de aceste riscuri defalcate. Apoi, elementul de asigurare, caracteristicile biometrice. Pe de o parte, vrem să oferim uh, o imagine de ansamblu investitorului, pentru că costurile aferente unui produs reprezintă un criteriu important, dar dacă costul biometric uh, poate fi de altă natură decât uh, costul aferent investiției în sine. Pe de alt, o parte avem această nevoie de a găsi echilibru între simplificare și agregare, pe de o parte, și um, dorința de a nu se pierde informații importante. Acum, standardele tehnice urmează să apară mai întâi ca proiect în noiembrie, înainte de finalizarea prevăzută pentru martie anul viitor. În ceea ce privește sfera de cuprindere, aici analizăm și aspecte juridice în sensul includerii sau excluderii uh, derivatelor. Mai analizăm acest lucru și discuția nu s-a încheiat uh, în ceea ce privește derivatele. În ceea ce privește caracterul durabil, sustenabilitatea, evident că și acesta va fi un element din documentul cheie în ceea ce privește aserțiunea că un produs ar fi durabil sau nu din partea unui producător uh, și găsirea unui criteriu, încă nu am primit un mandat pentru a face această analiză. În ceea ce privește dezbaterea TCR versus reducerea randamentului, pentru a folosi acel cuvânt dificil, Noi considerăm că reducerea de randament este un criteriu mai bun decât uh, costurile totale pentru că vede produsul și în timp, dar încă nu s-a finalizat analiza noastră pe această chestiune. Mulțumesc! Cred că v-ați referit uh, la majoritatea chestiunilor pe care le putem uh, explica în momentul de față. Nu cred că surprinde pe nimeni faptul că avem 100 de pagini de explicație pentru un document de 3 pagini uh, dorit în final, pentru că produsele pe care le analizăm aici sunt foarte variate. Nu s-a mai făcut niciodată încercarea de a compara niște produse cu o structură de cost atât de diferită. Acum scenariile de performanță și scenariile de cost. E greu de găsit uh, calibrarea corespunzătoare. Pentru că cu cât intri mai mult în detaliu, cu atât mai mult uh, trebuie probabil ulterior să vii cu actualizări. <clears throat> De aceea această provocare de a găsi echilibrul cuvenit. Însă din experiență știm că cel mai ridicat nivel de prognoză vis-a-vis -vis de un scenariu neutru, unul negativ, unul pozitiv, este extrem de important. Iată și altă provocare cu care ne confruntăm. Este singurul lucru pe care am dorit să-l adaug. Thank you very much indeed. Uh... Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că nu mai există alte comentarii din partea colegilor. Asta fiind situația, înțeleg că se evaluează în momentul de față propunerile primite, după care <clears throat> se va veni cu un proiect uh, până, din partea Comisiei până la finele lunii mai 2016. Ne vom opri aici pentru astăzi și mâine vom uh, reveni cu următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumim foarte mult!